Bună ziua, stimați colegi! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc! Știți, bineînțeles, că primul punct de pe ordinea de zi este, de obicei, adoptarea ordinii de zi și anunțurile președinției și apoi primul punct substanțial de pe ordinea de zi astăzi este dezbaterea priorităților libe. Și mi se pare foarte eficient să discutăm despre prioritățile libere cu atât de puțini oameni în sală. În orice caz, haideți să-i dăm drumul. Modificări în proiectul de ordine de zi. În primul și primul rând, la cererea colegii noastre Tania Fayon, votul cu privire la mandatul pentru începerea negocierilor cu privire la liberalizarea vizelor uh, cu, pentru Kosovo a fost adăugat la lista de vot. Doamna Intveld, nu am nicio obiecție cu privire la această modificare, însă sunt un pic derutată de primul punct de pe ordinea de zi, pentru care ați acordat numai puțin de două ore prioritățile libe în urma deciziei coronatorilor din 11 iulie 2019. Am fost prezentă la acea ședință și am interpretat complet diferit deciziile luate atunci. Nu sunt sigură ce fel de dezbatere va fi aceasta și care ar putea să fie concluzia acestei dezbateri care ne așteaptă. Toate grupurile au prioritățile lor, cu toții ne așteptăm să avem audierile comisarilor, comisarul își va prezenta uh, proiectul de lucru și poate după aceea vom putea discuta despre priorități. Deci, ce fel de schimb de opinie, opinie putem avea astăzi? Consider că nu are ce căuta acest punct de zi. Președintele, înțeleg care este punctul dumneavoastră de vedere, însă am fost cu toții prezenți la reuniunea coordonatorilor și am căzut de acord că cel puțin vom uh, discuta puțin despre felul în care vom um, organiza audierile comisarilor desemnați trebuie să existe o oarecare șansă de a pune pe masă, pune în dezbatere această temă. Doamna Sipăl are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înțeleg că trebuie să avem, într-o oarecare măsură, un schimb de opinie cu privire la priorități. Noi, practic, doar pregătim acum audierile pentru comisarii desemnați. Fiecare grup se pregătește. În plus, Mă uit în sală și mă întreb dacă vom afla cu adevărat în această după masă care sunt prioritățile libe. Nici măcar coordonatorii, toți coordonatorii nu sunt prezenți în sală. Îi urez bun venit domnului Lenar, unul dintre coordonatori. Mulțumesc. Mă întreb, de ce există un interes atât de scăzut pentru acest schimb de opinie? Și oare putem uh, extrage un mesaj din acest schimb de opinie, având în vedere un uh, număr foarte scăzut al parlamentarilor din sală? Domnul Ren- doamna Renke, mulțumesc, domnule președinte. Cred sincer că pentru mine nu este o problemă acest schimb de opinii. Putem discuta, însă pentru mine este important să răspundem la următoarea întrebare. Ce vom face cu rezultatele? Cred că vor fi câteva semănări între temele pe care doresc oamenii să le prioritizeze la libe, dar nu cred că va fi și un acord. Deci, pentru mine, oricum, ceea ce reiese de aici va trebui să fie retransmis la coordonator pentru o decizie. Prin urmare, dacă ați putea să ne spuneți ce vom face cu rezultatul discuțiile noastre și care va fi follow-up-ul, ce vom face ulterior cu coordonatorii. Președintele. Sunt de acord. Am început cu o ironie. trebuie să punem anumite aspecte pe ordinea de zi. Este marți, la urma urmei, nu este vineri seara, este marți. Este o întâlnire obișnuită a Comisiei Libe. Membrii trebuie să fie prezenți și să ia parte la discuție, dar, după cum am spus, am început cu o remarcă ironică mai devreme. Pentru că suntem foarte puțini în sală. Și atunci, pentru că suntem așa de puțini, poate că putem să trecem direct la substanță în ceea ce privește prioritățile vis-a-vis -vis de seria de audieri care va începe la sfârșitul acestei luni și începutul octombrie. Asta este scopul nostru, să avem un schimb de opinii cu privire la audierile comisarilor desemnați. Dacă vi se pare că nu are niciun sens să fie acest punct pe ordinea zi, el poate fi înlăturat și toate aceste chestiuni pot fi concretizate mult mai bine în reuniunea coordonatorilor de mâine. Doamna Intfeld. Doamna Intfeld. da, cred că are sens. În ceea ce privește audierile, deja noi am definit prioritățile comisiei noastre în întrebările scrise pe care le-am adresat comisarilor. Apoi, întrebările cu solicitare răspuns oral sunt la latitudinea grupurilor sau chiar la latitudinea eurodeputaților. Nu trebuie să decidem noi aici. Noi nu decidem un program de lucru, prin urmare nu sunt sigură ce vom dezbate, practic, sau ce vom decide, după cum a spus și Terry. Poate că putem utiliza mai eficient timpul pe care îl avem la dispoziție. Președintele. Bine, vă rog. Știți ceva? V-ați ridicat mâna când, sunte, când suntem încă la partea cu comunicarea la președinție. Încă nu suntem la punctul propriu-zis de pe ordinea de zi, dacă are sens sau nu să avem acest punct de pe ordinea de zi. Nu este nerezonabil să avem acest punct pe ordinea de zi. După cum spuneam, este marți după masa, nu este așa de dificil să discutăm totuși. Am văzut că și Domnul Lenars a sosit în sală înainte să terminăm cu comunicările președinției. Domnul Lenars, da. A spus că tocmai că am sărit aici, nu am sărit tocmai. Înțeleg că sunt anumite îngrijorări vis-a-vis -vis de absența colegilor. PPO a fost unul dintre grupurile care a sprijinit ideea de a avea un schimb de opinii tocmai deoarece comisia noastră are foarte mulți membri noi și ne-am gândit că la un moment dat ar trebui să existe un punct la începutul mandatului când să discutăm despre toate aceste aspecte cu toată lumea prezentă, în loc să trecem direct la toate chestiunile uh, specifice pe fiecare dosar. Bineînțeles, nu toată lumea va fi um, capabilă să participe la, cu întrebări la audierile comisarilor desemnați, pentru că avem un număr limitat de întrebări permise. Și dacă astăzi avem această dezbatere, putem permite tuturor membrilor să contribuie într-o oarecare măsură. De aceea mi se pare util să ne concentrăm pe calitatea contribuțiilor, nu pe cantitatea lor. Și nu văd niciun motiv pentru care să nu continuăm. Președintele, vă mulțumesc pentru această contribuție uh, foarte constructivă. Văd că există o anumită marjă de manevră, de um, negociere aici, între propunerea dumneavoastră și propunerea doamnei Birgit Sipel, dar sunt membri în sală, poate că putem discuta chestiunea. Dar dacă îmi permiteți, aș dori să termin comunicările președintelui, pentru că nici măcar nu am terminat cu uh, aceste comunicări obișnuite, de exemplu, profilul lingvistic. Toate limbile sunt disponibile astăzi, mai puțin gaelica. Votul uh, electronic cartela dumneavoastră de vot electronic. Este importantă. Astăzi, la ora 18, la ora 6, vom avea câteva voturi foarte importante, de aceea aș dori să vă aduc aminte să aveți la dispoziție cartela de vot electronică la ora 6, ca să se poată desfășura cum trebuie sesiunea de vot. Mai avem un punct de uh, aprobare a recomandărilor coordonatorilor. E vorba de numirea raportorilor pentru anumite dosare. Ierun Lenars a fost numit raportor pentru condițiile de accesare a sistemelor europene de informații și modificarea regulamentului, deci e vorba de regulamentul ECRIS-TCN. De asemenea, a fost numit raportor și pentru propunerea regulamentul, de regulament care stabilește condițiile de acces în scopuri ETIAS deci domnul coleg Lenars se ocupă de ambele dosare. Doamna Jadwiga Vișnievska a fost numită raportoare pentru încheierea unui protocol între UE, Elveția și Liechtenstein în ceea ce privește criteriile și mecanismele pentru stabilirea statului responsabil de examinarea cererii de azil înaintate într-un stat membru sau în Elveția, în ceea ce privește accesul la Eurodac. De asemenea, a mai fost numită pentru încheierea unui protocol între UE, Islanda și Norvegia pentru aceleași scopuri, accesul la Eurodac. De asemenea, s-a numit drept raportor doamna Marina Caliorand pentru acordul între Uniunea Europeană și Mexic în ceea ce privește transferul și procesarea PNR. Avize. Caterina Chinnici a fost numită raportoare cu privire la asocierea LIBE în ceea ce privește propunerea pentru un fond european de dezvoltare regională și fond de coeziune. De asemenea, a fost numită raportoare pentru avizul în ceea ce privește Fondul Social European Plus. Caterina Chinici, colega noastră, se ocupă de ambele rapoarte, avize pe care le-am menționat. Apoi, în ceea ce privește actele delegate și depunerea în aplicare, proiectul, proiectul de decizie a Comisiei de punere în aplicare în ceea ce privește finanțarea acțiunilor Uniunii Europene, în ceea ce privește fondul AMIF și adoptarea programului de lucru pentru 2019. În ceea ce privește această temă, pe 18 septembrie, Parlamentul a primis proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei, prin care se modifică decizia de punere în aplicare în ceea ce privește fondul AMIF și adoptarea programului de lucru. Am comunicat acest, uh, acest lucru tuturor membrilor libere prin buletinul informativ din 20 septembrie 2019 și am stabilit un termen limită intern pentru obiecții. Dacă aveți obiecții, vă rog să le înaintați secretariatului LIBE înainte de 2 octombrie 2019 la ora 12 ziua. Acestea sunt anunțurile mele. Acestea fiind spuse, haideți să dăm drumul discuției. Care era ideea? Ne-am început mandatul în iulie și am avut o serie de schimburi de opinii cu toți comisarii actuali din Comisia Juncker. Și am discutat cu ei despre domeniile care vizează, care intră în sarcina Comisiei noastre libere. De asemenea, am discutat cu toți directorii executivi și cu toți șefii agențiilor care țin de justiție și afaceri interne. Pe 11 iulie am avut o întâlnire a coordonatorilor prin care am hotărât să avem un schimb de opinii în așa fel încât toți membrii din Comisia Libe să aibă oportunitatea de a-și exprima opinia cu privire la prioritățile libe în acest nou mandat. Mai sunt doar câteva zile până la audierile comisarilor desemnați pentru următoarea comisie care va fi condusă de doamna von der Leyen. Și toate aceste lucruri ne ocupă majoritatea timpului. Câteva dintre dosarele pendinte vor fi relansate, de fapt, și vom avea un vot în acest sens în această seară. De aceea avem acum un schimb de opinii Și mâine, de asemenea, vom avea o rundă, o, ședință a coordonatorilor, unde vom discuta despre teme asemănătoare. Să începem așadar cu coordonatorii și toată lumea va putea să discute despre aceste chestiuni. Să începem. Domnul Lenars. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru mine este important să discutăm despre reforma sistemului comun de azil. Dacă ne uităm la scrisorile transmise comisarilor desemnați și vicepreședintelui desemnat, știm că va fi un nou pact cu privire la migrație și mă îngrijorează într-o oarecare măsură acest lucru. Salut și uh, recunosc faptul că e nevoie de un nou pact, dar nu ar trebui să uh, ignorăm complet toată munca pe care am desfășurat-o deja mai ales în dosare precum Eurodacul. Dosarele Eurodac este o îmbunătățire a sistemului actual de preluare, prelevare a amprentelor și înregistrare acestora. Toate aceste lucruri ar trebui să continue, toate aceste eforturi ar trebui să fie continue, pentru că sprijină uh, tot ceea ce facem noi. În acest context, punctul sensibil la ora actuală este lipsa unei politici eficiente în domeniul returnărilor. Situația actuală este următoarea. Jumătate dintre persoanele care se desemnează că nu au nevoie de protecție internațională, totuși rămân în Europa și nu sunt returnate. Și astfel, Europa nu poate să-i protejeze pe adevărații refugiați. Cred că toate statele membre doresc cu adevărat acest lucru, să îi protejeze pe cei care chiar au nevoie de protecție. Și atunci există uh, o problemă în opinia publică vis-a-vis -vis de persoanele care rămân în Europa, chiar dacă nu au nevoie de protecție internațională. Este loc de mai bine în acest domeniu. E nevoie de o cooperare mai bună cu statele terțe, cu statele de origine, cu statele de tranzit. Această colaborare este esențială. Și Uniunea Europeană ar trebui să continue să depună eforturi în acest sens în următorii 5 ani. Și nu trebuie ca fiecare ministru de externe sau ministru pe migrație din fiecare stat membru să meargă în fiecare stat terț ca să spună care este viziunea țării respective. Nu, trebuie să avem o viziune europeană cu forța um, pe care o, și cu greutatea pe care o presupune. Domnule președinte, cât timp avem la dispoziție să vorbim? Cât? Două minute? Îmi cer scuze. Avem două minute toată lumea. Președintele. Dar trebuie să recunosc că acum eram doar în perioada de încălzire. Domnul Lenars, atunci foarte pe scurt în ceea ce privește securitatea. Am lucrat foarte mult pe această temă în mandatul anterior și acum vine vorba de pune în aplicare. Când ne uităm la interoperabilitate, când ne uităm la ETIAS, când ne uităm la sistemul de intrări ieșire, când ne uităm la PNR, noi, ca Parlamentul, trebuie să ne asigurăm că urmărim de aproape punerea în aplicare acestor a, documente legislative, să nu fie doar hârțogărie, să fie și puse în aplicare așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lenars! Haideți ca de acum încolo să fie două minute de persoană. Doamna Sipel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că au venit mai mulți oameni, chiar și coordonatori între timp. Deci poate că este util să avem acest schimb de opinii. Voi încerca să nu uh, vorbesc prea mult, să nu mă încălzesc prea mult. Am discutat foarte mult despre inteligența artificială, dar în același timp digitalizarea vizează aproape toate aspectele vieții noastre, din agricultură până, de la agricultură până la construcție, până la drept penal, societate civilă, etc. În ce sens? Cred că trebuie să avem foarte mare grijă cu felul în care digitalizarea afectează comportamentul individual al persoanelor. Într-adevăr, este mai ușor să cumpărăm un bilet online, dar este mai ușor de asemenea și să uh, distribuim uh, discursul instigator la ură online. Așadar, trebuie să acordăm uh, atenția cuvenită și acestor aspecte. De asemenea, trebuie să vedem cum putem utiliza șansele noi în acest uh, mediu digital, fără să facem rabat de la calitatea libertăților și drepturilor tuturor. Aceste evenimente vor fi niște provocări foarte mari în anii care urmează. La Liber, de asemenea, mai discutăm despre securitate, despre drept penal, Comisia Libe, așadar, cred că în următorul mandat ar trebui să se concentreze foarte mult pe punerea în aplicare. În anii care au trecut am uh, luat decizii cu privire la foarte multe lucruri care vizează dreptul penal, combaterea criminalității, criminalității combaterea terorismului. Însă, foarte multe lucruri nu sunt încă puse în aplicare, chiar dacă au fost adoptate acum mai bine de 2 ani. Deci cum putem aborda aceste lacune și să le rezolvăm? Această comisie trebuie să găsească o soluție, trebuie să vadă dacă lucrurile sunt puse în aplicare sau nu și dacă nu, atunci alături de statele membre și de comisie trebuie să insiste foarte mult pe punerea în aplicare pentru că altfel nu are sens să discutăm despre niciun fel de altă măsură nouă. Un alt punct în ceea ce privește azilul și migrația. Recent a avut loc o întâlnire în Malta și va fi foarte interesant să vedem dacă această întâlnire din Malta va fi punctul de pornire pentru a înregistra progrese, în sensul că noi ne preluăm uh, responsabilitatea pentru uh, a ne ocupa de azilanți sau ne spălăm pe mâini, pur și simplu. E nevoie să fim responsabili, să le permitem oamenilor să ceară azil în Uniunea Europeană. multe persoane nu primesc vize din țara lor dacă fug de tortură sau de alte atrocități. De aceea trebuie să ne îmbunătățim și metoda prin care ne uh, prin care facem legătura dintre migrație și uh, ocuparea forței de muncă. Sunt foarte multe uh, reguli foarte complicate și de asemenea trebuie să îmbunătățim și locurile în ceea ce privește azilul. Mulțumesc, urmează domnule Infeld. Um, Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus mai devreme când discutam ordinea de zi, este o dezbatere care cam merge în toate direcțiile, nu am foarte mult de spus, deci colegii Lenners și Zippel au, au vorbit uh, pe scurt despre implementare ca un centru de greutate important. Aș vrea să sprijin asta, dar aș vrea să um, subliniez și ideea de punere în aplicare. Deci nu numai implementarea în sensul transpunerii legislației europene în legislație națională, ci aplicarea ei. Știu că există o prăpastie foarte mare între presiunea statelor pe care o depun statele membre asupra Parlamentului de a și a, a parlamentelor de a adopta legislație și apoi senzația de cât de urgent este să aplici această legislație sau chiar să uh, aplici um, jurisprudența, respectiv uh, sentințele uh, Curții Europene de Justiție. Cred că înainte să adoptăm noi legislații, trebuie să evaluăm ceea ce am făcut până acum, mai ales în domeniul securității, contraterorismului. Am adoptat o listă cât se poate de lungă de inițiative legislative și nu avem niciun fel de evaluare a eficacității lor, a costurilor implicate, dacă trebuie făcută o revizuire sau modificări. S-a menționat de asemenea azilul. Trebuie să analizăm și problema Uh, migrației legale uh, și pentru muncă. Pentru, uh, fără o astfel de soluție nu, nu putem face progrese. Consolidarea drepturilor fundamentale, inclusiv protecția datelor în domeniul poliției, justiției și serviciilor de informații. Statul de drept va fi foarte important. Chiar astăzi am văzut un exemplu uh, uh, fericit de cât de uh, nevoie, cât de mare este nevoie ca sistemul de justiție să fie independent și să funcționeze. Și nu în ultimul rând, cred că trebuie să ținem cont și de relațiile externe, deci tot ce ține de libertate, securitate și justiție în relațiile noastre externe, de exemplu relațiile transatlantice, dar și cu um, statele vecine și nu neapărat o chestiune de politici, dar cred că trebuie să vedem cum adoptăm politici, pentru că la Parlament ne facem temele, lucrăm conștiincioși uh, și din greu și până la urmă totul ajunge în gaura neagră de la Consiliu și uh, rămâne blocat acolo. Sunt dosare uh, blocate de mai mult de 10 ani. Antidiscri dis- directiva antidiscriminare, politicile de azil, migrația și așa mai departe. Nu mai este acceptabil. Um, încercăm să compensăm, în loc, adoptând alte politici, în loc de a face progrese pe uh, aceste subiecte blocate. Mulțumesc, doamnă Intfeld, doamnă Rent, că aveți cuvântul. Mulțumesc! Cred că multe lucruri importante au fost deja menționate de colegi. Cred că această comisie este va trebui să fie în prima linie a marilor dezbateri pe care va trebui să le ducem în, această, în acest mandat. Vom avea de lucrat uh, la multe subiecte esențiale și am văzut în ultimii ani că dacă Parlamentul uh, Uh, nu depune presiune, Consiliul nu este dispus să vină cu rezultate. Dar dacă noi depunem presiune, vom reuși să obținem rezultate pentru că cetățenii doresc asta. Am încercat să structurez uh, puțin uh, ideile și prioritățile grupului nostru în această comisie. În primul rând, lupta pentru o Europa bazată pe uh, drepturi uh, fundamentale, stat de drept și așa mai departe. Și asta înseamnă mai mult decât pur și simplu mecanismul privind statul de drept. Cred că trebuie să avem un mecanism care să analizeze uh, situația statului de drept și să poată pune sancțiuni în caz de încălcări. De asemenea și um, urmărirea um, procedurilor privind articolul 7, ceea ce tot cere Parlamentul European, de asemenea continuarea Uh, eforturilor privind Convenția de la Istanbul și directiva privind uh, echilibrul de gen și precum și directiva privind uh, egalitate, regulamentul orizontal privind egalitatea. Cred că sunt sute de mii de activiști din societatea civilă care se uită către această comisie la ce facem noi și se bazează pe noi să le apărăm drepturile. Apoi, lupta pentru un sistem de azil bazat pe drepturile omului. Și aici aș vrea să partajez uh, preocuparea și frustrarea colegilor uh, privind acest pachet. În ultimul mandat am făcut uh, mult, am muncit mult pentru a găsi compromisuri între grupuri și nu putem să permitem ca aceste dosare să rămână blocate la Consiliu. Deci trebuie să depunem presiune. Misiunea de căutare și, sal, de sal, căutare și salvare foarte importantă și, bineînțeles, dimensiunea externă a migrației, pentru că nu se poate să se încheie acorduri de către Uniunea Europeană care să uh, submineze drepturile noastre de supraveghere parlamentare, precum și drepturile omului la frontierele Uniunii și în interiorul său. Și, nu în ultimul rând, lupta pentru securitate, fără a ne pierde fundamentul de libertate și drepturi civile. Și aici subliniez chestiunea reținerii datelor, uh, și uh, respectarea uh, hotărârilor cât se poate declara ale Curții de Justiție uh, de curând. Uh, de asemenea, uh, un apel către colegi uh, în vederea audierilor. S-a vorbit mult despre formulări și titluri. Comisia aceasta este responsabilă de un sfert din legislația din acest Parlament. Cred că trebuie să ne asigurăm că aceste propuneri legislative care sunt obiectul muncii noastre parlamentare să fie numite și, supravegheate, și supravegheate uh, și supervizate în audier. Să nu vorbim mai despre cuvinte și titluri, ci să vedem dincolo de scrisoarea de misiune și să-i întrebăm exact ce vor să facă în ceea ce privește munca legislativă. Mulțumim, doamnă Reintke. În numele ID, nu-l văd pe colegul uh, din Italia, dar este prezent domnul Van Dendrise. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim despre politici, trebuie să vedem și mediul în care lucrăm ca membri ai Parlamentului. Conform uh, ONU, populația africană va crește la va crește foarte mult în următoarele decenii. Mai mult de jumătate din africani, conform unui studiu, doresc să își părăsească țara și știm unde vor să se ducă. Și asta este o dramă dublă, pentru că se pierd se pierde o clasă mijlocie în care muncește din greu, Um, și astfel se pierde dezvoltare economică și prosperitate pentru întreag, întreaga regiune, dar asta creează și tensiuni culturale în Europa. În loc de um, integrare vedem segregare, în loc de îmbogățire culturală vedem uh, islam radical. Deci uh, trebuie să ne întrebăm cine beneficiază de pe urma tuturor acestor lucruri și ce probleme s-au rezolvat vreodată deschizând ușile. Problema este securitatea. Trebuie să ne protejăm modul de viață. Nu vrem să devenim o minoritate pe propriul continent, ceea ce înseamnă că trebuie să punem capăt migrației de masă. Asta trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1. Nu pentru că vrem să fim dur cu migranții, ci pentru că vrem să fim buni și iubitori cu propriile popoare. Vă mulțumim! Trecem acum la ECR. Domnul Procacini, mulțumesc, domnule președinte, vă mărturisesc că încă n-am dobândit suficientă experiență de eurodeputat pentru a oferi câteva orientări cu adevărat utile pentru activitatea noastră, mai ales în această reuniune în care intervin coordonatorii. Mă bizui pe cei care au mai multă experiență ca mine deocamdată, însă pe fondul discuției aș vrea să spun câteva cuvinte. Comisia aceasta este cea în care pozițiile politice sunt cele mai uh, diferite, cele mai îndepărtate unele de altele și asta e vizibil și este e, e o temă aceasta pe care o discutăm uh, a migrației, care aduce cu atât mai mult la iveală aceste divergențe de opinii. Fenomenul migrației însă trebuie administrat și nu suportat. Considerăm că combaterea imigrației ilegale este necesară pentru a apăra imigrația legală, de care Europa are nevoie așa cum au nevoie toate națiunile. Prin urmare, trebuie combătută migrația ilegală, ceea ce înseamnă să avem grijă de aceia care fug cu adevărat de războaie, de persecuție și nu să-i lăsăm în voia sorții. Asta este opinia noastră și, fără îndoială, pentru acest lucru e necesar un sistem de azil diferit, previzibil, așa cum s-a mai spus, returnarea imigranților ilegali, dar încă o dată, pentru toate aceste lucruri e necesară o abordare diferită. Însă asta nu înseamnă că trebuie să împărțim oamenii în buni și răi, ci pur și simplu trebuie înțeles și ce gândește altul care poate nu are aceeași perspectivă ca a ta. Cât privește alte priorități, cunoașteți uh, abordarea noastră cu privire la mandatul euro, ă, ă, european de arest, combaterea radicalizării trece nu doar prin ă, aspectele de securitate, ci vizează și cultura europeană în general și considerăm de asemenea că merită susținută poziția colegului Lenarts cu privire la o întărire a bazelor de date, respectiv o întărire a Eurodac. Prin urmare, putem avea opinii divergente în cadrul comisiei noastre, dar până la urmă, chiar dacă poate nu întotdeauna pare evident acest lucru, să ajungem la același uh, punct. Mulțumesc, doamna Ernst. În primul rând îmi cer scuze pentru întârziere, dar uh, au fost motive justificate. În ceea ce privește prioritățile noastre importante pentru noi, în primul rând, azilul și migrația. Ne lipsește în continuare și trebuie să dezbatem uh, despre asta, așa nume. Cum putem să promovăm migrația legală? Ce fel de măsuri putem uh, folosi? Ce fel de sisteme putem dezvolta? Și cum uh, putem să uh, Um, facem asta într-un mod mai puțin democra- um, birocratic, mă scuzați, decât până acum. Pornesc de la premisa că unele state, um, am constatat că anumite state vor, au căzut de acord și au spus că vor să sprijine căutarea și salvarea uh, pe mare, cooperând cu alte, cu, stat, cu state terțe, precum uh, Libia, Uh, și putem mm, se dorește de asemenea să se poată stabili într-o procedură accelerată dacă cineva are șansa de a uh, fi eligibil pentru azil sau nu, E eh, bine, cred că asta ar fi um, o abordare greșită. Nu așa putem continua. Avem nevoie de o cale care să treacă prin um, abordarea um, regulamentului și procedurii Dublin. Există o propunere din partea acestui Parlament, o propunere bună și mă întreb de ce Uh, nu putem să facem ca acest, uh, această propunere să fie uh, discutată în mod corect la Consiliu. Ce mai este important pentru noi? Tot ce ține de supravegherea în masă a oamenilor, în ceea ce îi privește pe cetățenii europeni, este o problemă crescândă și Chestiunea, chestiunea protecției datelor cu caracter personal este mai puțin menționată în perioada recentă, dar este în continuare un subiect foarte important. Multe dosare uh, sunt vizate și ne dăm seama că nu se pune foarte puternic accentul pe asta. Atât din partea mea. Mulțumesc! Acum, am dat cuvântul coordonatorilor. Discuția a fost pregătită într-o reuniune a coordonatorilor, va fi reluată și mâine la reuniunea coordonatorilor, dar acum ajungem la obiectivul reuniunii uh, de astăzi, ca și ceilalți membri ai comisiei să se poată exprima pe acest subiect. Vedem, iată, că nivelul de prezență este în continuă creștere și avem o serie de persoane înscrise la cuvânt. A venit rândul. Începem cu doamna Stadler. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să menționez că dezbaterea privind uh, prioritățile mi se pare foarte importantă, din două motive. În primul rând, am ales un mod de a funcționa democratic și dezbatem aceste lucruri și, în al doilea rând, Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne este o comisie cu competențe cât se poate de extinse. Subiectele pe care le discutăm aici sunt însă foarte importante pentru conviețuirea oamenilor și uh, evoluțiile negative îi afectează direct. Ne preocupăm de subiectul atât de important al siguranței. Este clar, fără uh, siguranță și securitate nu poate exista libertate și vedem asta foarte bine privind uh, uh, controlele de securitate în interior, în interiorul Uniunii. În principiu, asta nu corespunde cu viziunea noastră a unei Europe moderne, să, facem, uh, să avem nevoie de um, controle în interiorul Uniunii Europene, pentru că dorim libera circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor. Însă, pentru asta este nevoie de o protecție a frontierelor externe mai ales după criza migrației în 2015-2016, am văzut că uh, protecția frontierelor externe este esențială pentru um, în uh, chestiunea migrației. Și oamenii se așteaptă pe bună dreptate din partea noastră să venim cu răspunsuri. Noi sprijinim uh, din acest punct de vedere accentele um, menționate și de doamna Ursula von der Leyen, care pune accentul pe protecția frontierelor externe, să se crească persoan, uh, numărul de personal pentru Frontex uh, și, de asemenea, să se, uh, închidă, la, să se închidă lacunele privind repatrierea și extrădarea. Am văzut rezultatele discuțiilor din Malta, am văzut Uh, însă evoluția nu mi se pare pozitivă, pentru că acest gen de măsuri nu uh, pun capăt nici motivelor uh, emigrării și nici nu îi va face să dea faliment pe contrabandiști și pe traficanți. Apoi, securitatea cibernetică. Atacurile cibernetice nu mai sunt o chestiune de filme uh, science fiction, ci au devenit o realitate. Trebuie să ne preocupăm de infrastructura noastră critică um, și să o protejăm. De asemenea, statul de drept mi se pare un punct um, este un element uh, sau un subiect foarte important pentru această comisie și este o, um, un fundament al Uniunii Europene. Trebuie să uh, nu deviem tocmai de la principiul statului de drept și al uh, drepturilor fundamentale. Trebuie să apărăm acest principiu atât în intern cât și în extern. Și cu acesta la ultimul punct, uh, terorismul, amenințarea terorismului care tocmai asta încearcă să um, submineze principiile pe care se bazează Uniunea Europeană. Și aici uh, avem nevoie de cooperare, trebuie să ne asigurăm că Europol are suficiente resurse, că poate funcționa și ne poate proteja astfel încât să ne garanteze securitatea și cu asta și libertatea. Mulțumesc, doamnă Edgestatler! Doamna Spurek, dacă vă puteți rezuma la câteva minute, foarte bine. Da, domnule președinte, mă voi strădui. Cred că Comisia Libe ar trebui să se concentreze mai mult pe drepturile fundamentale ca prioritate. Până la urmă, acestea sunt cele care creează cadrul statului de drept de care vorbim atât de des. De asemenea, ele fac parte integrantă din fiecare politică a Uniunii Europene, în domeniul libertății, securității și justiției. Mai mult, această politică are un impact direct asupra Uh, drepturilor și libertăților fundamentale. În calitate de fost uh, ombudsman în Polonia, mă interesează în mod deosebit egalitatea de drepturi. Mă interesează mai mult oamenii decât chestiunile sau instrumentele. Ca atare, cred că trebuie să ne concentrăm în special pe drepturile persoanelor cu dizabilități, cu per ale persoanelor LGBTI. LGTBI ale migranților și al, ale altor categorii vulnerabile. Asigurându-ne că aceste persoane sunt protejate împotriva discriminării, mai ales acolo unde există uh, probleme în ce privește separația puterilor în stat. De asemenea, trebuie să ne intereseze uh, o statului de drept în anumite state, pentru că se pare că în anumite situații, împotriva unor guverne populiste, nu funcționează decât amenințarea cu tăierea finanțării. Dar trebuie în același timp să ne asigurăm că aceste măsuri nu îi vor afecta pe oamenii de rând, pentru că nu ei sunt făptașii. Mulțumesc, doamna Arsalani. Mulțumesc, nicio problemă, am să mă exprim în suedeză, ca să mai înveselesc atmosfera. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Este o politică foarte importantă aceasta de care vorbim, pe care o susțin, însă există și alte teme la care țin foarte mult, și anume combaterea oricărei forme de rasism. O societate democratică nu poate fi cu adevărat democratică dacă cetățenii săi se confruntă cu uh, cu probleme în cazul în care au o altă culoare a pielii, dacă le e mai greu în funcție de asta să-și găsească un loc de muncă și așa mai departe. Deci trebuie să ne asigurăm că antisemitismul, uh, uh, islamofobia, afrofobia, toate aceste lucruri sunt eliminate. Mulțumesc, doamna Știc. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. După cum mulți dintre noi au spus deja, Așteptăm și noi cu mult interes noul pact privind azilul, la care deja s-a referit doamna van der Leyen. E multă frustrare în rândurile Parlamentului pentru că statele membre par să nu se poată pune de acord asupra conținutului și aș vrea să insist asupra faptului că noi, Comisia Libe, trebuie să ne asigurăm că se respectă obligațiile juridice ca mai întâi să se facă studiile de punere în aplicare ale legislației în vigoare în ce privește azilul. Așteptăm deja de multă vreme să vedem care este raportul privind punerea în aplicare uh, a, a instrumentelor în materie de azil și cred că Comisia Libe trebuie să tragă la răspundere Comisia ca să-și țină obligațiile în acest sens, să-și respecte obligațiile. Asta până când ne va parveni acest nou pact privind azilul. Apoi, uh, se pare că e greu să ne punem de acord asupra dimensiunii interne. Cu toate acestea, statele membre par să se poată pune foarte de ușor de acord cu privire la dimensiunea externă, și anume colaborarea cu țările terțe și împiedicarea ca migranții să vină în Uniunea Europeană, să fie returnați cei care au sosit deja pe teritoriul Uniunii. În același timp însă trebuie să ne gândim și la refugiații care chiar au nevoie de protecție și eventual să fie transferați aceștia către alte state terțe. Mă gândesc, de exemplu, la facilitatea cu Turcia. Cred că Comisia Libe are numeroase argumente pentru a susține ideea că trebuie să monitorizăm mai îndeaproape aplicarea acestor politici, fiindcă nu e o problemă doar de solidaritate de care trebuie să vorbim la nivel internațional, ci e vorba și de o miză foarte importantă, și anume drepturile fundamentale. Știm că sunt multe țări care au sisteme de azil foarte bune în vigoare, unde oamenii, cărora oamenii li se, li se pot adresa pentru a obține protecție. Alte uh, țări au regimuri, din acest punct de vedere, cu o reputație mai puțin bună, că, pentru că sunt probleme de corupție sau probleme legate de statul de drept, etc. Deci trebuie să ne gândim la impact, la repercusiuni, la tot ce vor avea de suferit uh, refugiații și migranții de pe urma mm, acordurilor pe care le încheie Comisia cu aceste țări terțe. E o chestiune de echilibru instituțional. E cumva ciudat că aici Parlamentul nu are un rol important de jucat, deși avem, desigur, un rol bugetar de jucat, dar bugetul ăsta este împărțit între diferitele comisii ca responsabilitate, așa că nouă ne este mai greu să înțelegem mai bine dimensiunea asta externă a politicii de migrație. Sper ca în această legislatură să se acorde mai multă prioritate acestui subiect și să fim atenți la aspectele legale, la canalele legale, la canalele de uh, muncă a, legală a migranților, să ținem seama de situația de pe piața muncii și în acest sens avem în vedere o politică mai rațională a migrației legală, pentru că în felul acesta canalele de azil ar fi și ele puțin mai descongestionate și asta deci ar fi în avantajul tuturor. Vážení kolegovia, keďže dnes je v Európskom parlamente zaujímavá výstava. Domnul Urk, Mulțumesc. Astăzi există, e organizată o expoziție foarte interesantă în Parlamentul European împotriva rasismului și aș vrea să spun că în ciuda unor eforturi deosebite care s-au făcut, încă lucrurile nu au ajuns acolo unde ne dorim din păcate, în ciuda eforturilor noastre de a lupta împotriva rasismului, majoritatea populației se confruntă cu o formă sau alta de discriminare și poate noi aici, în bula aceasta de la Bruxelles, nu simțim lucrul acesta, dar oamenii de rând o simt acest lucru. Există proiecte cu finanțare europeană care vizează municipalitățile din țara mea, unde există doar un anumit procent de romi. Eu nu înțeleg cum în secolul 21 se mai dau bani unor taxate doar în baza culorii pielii populației respective. Ce să le spun uh, slovacilor mei care nu primesc niciun fel de bani? Spunându-le că numai uh, satele populate de romi primesc bani europeni, primesc finanțare europeană. Sunt proiecte dedicate romilor uh, uh, care primesc uh, locuințe gratuite. Guvernul meu se ocupă de lucrurile astea. Asta nu e o formă de rasism. Să nu ne, nu ne putem gândi, deci, la majoritatea populației. Dacă spun lucrurile acestea, o fac pentru că sunt în anumite situații uh, situații de criminalitate înaltă în zonele uh, unde locuiesc romi. Sunt foarte multe exemple de acest fel și dacă spun asta, sunt categorisit drept rasist. Poliția, în mod oficial, a anunțat în anumite zone că face parte din cultura romă să ameninți alți oameni, să le ameninți viața veniți și locuiți în satele astea populate de romi și să, să vedeți cum o să vi se atace copiii Eu sunt împotriva rasismului, dar tocmai sunt împotriva rasismului ca în sensul că Uniunea Europeană n-ar trebui să susțină o abordare din asta atât de incorrectă, de injustă, de uh, subiectivă, adică minoritatea este de neatins și majoritatea care e afectată are de suferit. Ar trebui să combatem rasismul, dar în mod obiectiv, pentru că așa nu se mai poate. Ok, There is an increasing number of... Bun. Nu e, nu e nimic de... Nu e surprinzător că din ce ce mai mulți oameni s-au înscris la cuvânt. I come from Spain, a country where some million Roma. Eu vin din Spania, unde sunt uh, numeroși uh, cetățeni romi, cetățeni europeni, care nu amenință viața nimănui, în niciun fel, în niciun fel. Señor Sarsalejos. Domnul Sarsalejos, aveți cuvântul. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu comentariului pe care l-ați făcut, ori. Și în ceea ce mă privește, aș dori să spun că atunci când vorbim despre viitor, trebuie să ne aducem aminte de ideea că viața este ceea ce ni se întâmplă în timp ce facem planuri. Ce vreau să spun cu asta? Trebuie să lăsăm o oarecare marjă de manevră ca să avem capacitatea de a reacționa cu promptitudine și cu eficiență în momentul în care se întâmplă lucruri. Opinia mea este că în anii care urmează vom uh, vedea cum se digitalizează delictele. Vom intra într-o etapă în care delictele, infracțiunile în lumea fizică nu se transferă propriu-zis în lumea cibernetică, ci pur și simplu vor apărea noi și noi tipuri de infracțiuni și de delicte pentru mediul digital, cu noi modele de modul de operare și mai departe. Asta înseamnă că avem nevoie de arhitectură cât mai robustă pentru sistemele noastre digitale și de aceea mă alătur antevorbitorilor care au menționat acest lucru. Avem nevoie de a insista cât mai mult pe punerea în aplicare a regulamentelor și legilor pe care le avem deja. Punerea în aplicare la nivel european înseamnă cooperare. Cooperare înseamnă încredere. Trebuie să înregistrăm progrese extraordinare în ceea ce privește creșterea încrederii reciproce la nivel european. În ceea ce privește Ordinul European, mandatul european de arestare, acesta este un aspect, dar mai trebuie să creștem încrederea și la alte niveluri. Trebuie să avem anumite formule prin care să consolidăm relațiile noastre, la nivelul nostru, de exemplu, al Parlamentului European, relațiile noastre cu parlamentele naționale. Încă este loc de mai bine în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Moreno are cuvântul. Domnul Moreno Sanchez, aveți cuvântul. Nu cerusem cuvântul, domnule președinte, dar dacă tot mi l-ați dat... A, dar pot să vă retrag cuvântul. Cu mare plăcere, de dacă e vorba să vorbim despre priorități, iau cuvântul. În primul și în primul rând mă, adău, mă alătur și eu comentariilor dumneavoastră. Romii nu cred că sunt o problemă. Din potrivă, ei au un aport semnificativ la cultura noastră. Apoi, în ceea ce privește prioritățile, pe scurt, migrația – Trebuie să ne concentrăm pe această temă. Nu putem lăsa ca Mediterana să rămână, să continue să devină un cimitir roman. În al doilea rând, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce eu numesc o rușine europeană, și anume faptul că lăsăm mii și mii de tineri, de copii, într-un fel de purgatoriu. Sunt toți acești copii și tineri care vin în continentul, pe continentul nostru, care sunt într-un purgatoriu. Uh, adică minorii neînsoțiți, cum îi denumim în jargonul nostru. Aici trebuie să facem în așa fel încât acești copii să fie ajutați. În al doilea rând, în mandatul anterior, într-adevăr, am lucrat foarte mult. Acum însă se pare că nu se mai insistă atât de mult pe această temă, dar e vorba de terorism. Terorismul trebuie să fie ceva ce trebuie să urmărim îndeaproape. Nu trebuie să pierdem din vedere această temă. În al treilea rând, statul de drept în toate statele membre și când mă refer la, când zic toate, mă refer și la al meu, Spania. Și în Spania trebuie să se respecte statul de drept. Și în ultimul rând, dacă tot uh, sunt uh, succint, cetățenia europeană. În ultimul rând, ne gând, în ultimul timp am vorbit despre foarte multe lucruri. În mandatul meu parlamentar anterior am avut uh, oportunitatea de a lucra pe tema de cetățenie europeană, mai ales în ceea ce privește protecția consulară. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, nu mă așteptam să uh, îl primesc, dar iată care este contribuția mea. La listă. Erați pe listă pentru a lua cuvântul. Ora a... Să trecem acum însă la domnul Adamovici. Da, aveți cuvântul, domnul Adamovici. Ah, excuse me again, excuse me again, Mrs. Adamovici. Iertați-mă, vă rog, doamna Adamovici. Vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. În contextul dezbaterii de astăzi privind prioritățile Comisiei Libe în această legislatură, m-aș referi la un subiect la care țin foarte mult, și anume combaterea discursului de incitare la ură. Este un subiect pe care l-am ridicat de multe ori în discuție. Poate ați observat ecusonul pe care îl port cu această inimă roșie, pe care scrie să ne închipuim o lume în care nu există ură. Ce face Uniunea Europeană acum pentru combaterea discursului de instigare la ură este insuficient. Există o decizie cadru pentru combaterea rasismului și xenofobiei din 2008 și Din păcate, cu toate că se identifică discursul de incitare la ură, în mod corect, acesta vizează doar xenofobia, rasismul, naționalismul agresiv, sau ostilitatea împotriva migranților. Însă, dacă se interpretează doar în sensul acesta limitativ, se exclude o bună parte, se lasă deoparte o bună parte din conținutul real al acestui fenomen. În zilele noastre, discursul de incitare la ură nu mai vizează doar politicienii sau celebritățile, ci fiecare pe fiecare dintre noi, tineri, copii, oameni cu dizabilități, oameni sănătoși, pe toată lumea. Prin urmare, trebuie să vorbim de libertate, dar când vorbim de libertate, trebuie să vorbim de libertatea de acest tip de discurs de incitare la ură. Pentru asta ai nevoie de o legislație care să reziste mai bine la evoluțiile viitorului. În noiembrie, comisia noastră a reorganizat o audiere publică privind libertatea presei, libertatea cuvântului, combaterea discursului de instigare la ură pe internet și în afara acestuia. Și a, acea ocazie cred că ar fi o foarte bună oportunitate pentru a face un prim schimb de opinii pe marginea unui posibil cod de conduită al Uniunii Europene pentru combaterea discursului de incitare la ură online am putea să ne stabilim obiective ambițioase din acest punct de vedere, pentru, deci, combaterea discursului de incitare la ură online și offline. Trebuie să avem o imagine de ansamblu a fenomenului și a impactului său asupra societății. Orice știre falsă, orice informație eronată sau dezinformare se poate uh, răspândi cu o viteză fantastică și poate conduce la consecințe foarte nedorite. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Bartolo, vicepreședintele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am prezentat deja în fața Comisiei noastre și știți că în munca mea doresc să mă concentrez în special pe tema imigrației, o temă de care mă ocup de peste 30 de ani, ca medic, unde am lucrat în tranșee, practic, în Lampedusa. Sunt uh, onorat că mi se oferă posibilitatea de a lucra la revizuirea regulamentului Dublin, ca raportor din umbră, în numele socialdemocraților, democraților Consider că este o reformă fundamentală care să garanteze o repartizare justă a responsabilităților și uh, pentru o bună gestionare a solicitărilor de azil. Avem nevoie de un sistem de, un sistem de azil european funcțional și pentru asta avem, ca un prim pas, nevoie de o revizuire a regulamentului Dublin. E un pas, un prim pas important în direcția deschiderii unui dialog pentru a se stabili măsuri comune, bine structurate, fiindcă e limpede că nu putem continua cu măsuri provizorii de urgență bazate doar pe voluntariat. Pentru a combate situația din Mediterană, trebuie să existe un sistem european de căutare și salvare pe mare, fiindcă vă rog să mă credeți, am văzut prea mulți morți, mii am fost, nevoită, am fost nevoit să, să văd atâția oameni care au murit pe mare, copii, și este nedrept și inacceptabil. Ca tare, doar o misiune de salvare care ne, să ne permită să evităm decesele acestea pe mare, care s-a transformat într-un cimitir peste 40.000 de de persoane, copii ca ai noștri, ca ai dumneavoastră, copii egal, nu contează că sunt albi sau negri. Tocmai de aceea consider că aceasta ar trebui să fie o prioritate, iar comisia noastră trebuie să se străduiască să lucreze pentru, pentru a se institui căi legale de migrație, atât pentru aceia care ar putea să aibă dreptul la protecție internaționale, cât și pentru migranții economici. Atenție! Nu numai cei cu calificări înalte, ci migranți economici. Cine sunt aceștia? sunt aceia care mor de foame sau mor de sete. Sunt oameni normali care au și ei drepturi. Consider așadar că este fundamental să se promoveze directiv, modificarea directivii din 2002, directiva europeană uh, din 2002, care uh, Uh, uh, impune să nu se uh, incrimineze persoanele care acordă ajutor celor care riscă să se nece pe mare, cum ar fi pescarii din țara noastră. Nu trebuie să mai lăsăm statele membre să facă acest lucru, să incrimineze pe cei care dau o mână de ajutor și salvează pe aia care sunt pe cale să se nece. Europa s-a născut în baza acestor principii, din promovarea acestor principii, al ospitalității, al solidarității și trebuie să continuăm să le promovăm împreună pentru a ajunge la soluțiile care să ne reprezinte. Mulțumesc foarte mult, domnul Breyer. Thank you, Chair. I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că apreciez spusele colegilor mei în ceea ce privește uh, domeniul politicii de securitate, însă este important să ne concentrăm în acest mandat pe punerea în aplicare a deciziilor luate, de asemenea și pe asigurarea aplicării legii și jurisprudenței. Mai presus de toate, v-aș dori să spun că trebuie să tragem o linie roșie în ceea ce privește noile propuneri de securitate, care probabil că se vor îndrepta înspre noi. Linia roșie ar fi următoare. Nu ne dorim să avem colectarea de date uh, în masă, în gros, prin politici cum este Swift Data, PNR, uh, Data Retention și mai departe, pentru că astfel de măsuri de colectare în masă a datelor schimbă mm, echilibrul puterii. Guvernul le va controla pe noi, în schimb, uh, în, în loc ca noi să controlăm guvernul, cum este normal într-o democrație. Deci trebuie să ne apărăm libertățile, autonomia și societatea liberă și liberală. Trebuie să facem foarte clar acest lucru. Noi, comisii, trebuie să le arătăm că ne așteptăm ca ei să respecte această linie roșie în următorul mandat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Canco. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu ceea ce au de aici în Comisia Libe. Încă, adică vreau să spun că nu sunt de acord cu ce s-a auzit aici. Um, nu s-a vorbit aproape deloc despre responsabilitatea șefilor de stat și de guvern din locurile de unde vin oamenii. În primul rând, este responsabilitatea lor să aibă grijă de oamenilor, de cetățenilor. Când uh, eram copil, visul meu era să îl uh, văd pe președintele nostru că își face treaba dar el, în momentul în care și-a făcut treaba, a fost asasinat. Deci sunt oameni care au responsabilități în acest domeniu, în statele de origine, dar ei trebuie să își asume responsabilitățile. În al doilea rând, situația este următoarea. Când vorbim despre criza migrației, Nu considerăm că țările de origine sau țările africane, de exemplu, sunt locuri unde chiar poate avea loc dezvoltare, unde se poate crește bunăstarea. Nu considerăm că sunt locuri uh, cu potențial. Nu considerăm că sunt piețe cu potențial. În momentul în care vom vedea aceste țări în mod diferit, uh, cu altă mentalitate, atunci vom putea construi punți. În anii 70, uh, bunicii noștri credeau că a fi african va deveni ceva foarte interesant și plin de provocări, dar se pare că în cele din urmă nu a fost chiar așa. Nu în ultimul rând, când aud că unii dintre noi vorbesc despre migranți, simt că Uh, îmi lipsesc anumite părți din corp, părți din creier. Și atunci mă întreb și eu, știți cât de mult potențial avem? De aceea putem să participăm și noi la viața civică. Deci trebuie să le oferim această capacitate oamenilor, să îi uh, capacităm și să le permitem să își uh, exprime acele părți ale personalității lor care le vor permite să se integreze în țările noastre. Și în ultimul rând vreau să spun că noi cu toții ne dorim soluții, avem perspective diferite, idei diferite, însă cu toții ne dorim să ajungem la soluții. Trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Delvos Corfield. Mulțumesc. Mai multe persoane au menționat acest lucru deja, inclusiv de mai Feld. Mi se pare că aici la Comisia Libe este mare nevoie și mai ales în Parlament este mare nevoie să reafirmăm care sunt prerogativele noastre ale Parlamentului, mai ales în ceea ce privește procedurile care țin de statul de drept. După votul pe raportul Sargentini, am constatat că Consiliul nu a dat un uh, răspuns, a pierdut foarte mult timp. Nu se ține însă seama suficient de rolul Parlamentului în um, felul în care este abordată chestiunea la Consiliu și de către președinția finlandeză. Legislația votată aici pare să fie ignorată de Consiliu au fost date mai multe exemple în acest sens. Însă, în ceea ce privește statul de drept și procedura care ține articolul 7, mi se pare că este cu atât mai mult nevoie să ajungem la o arhitectură instituțională europeană serioasă, care garantează statul de drept. Parlamentul este emanația votului democratic și trebuie să-și regăsească un loc uh, robust în această nouă arhitectură instituțională este una dintre precondițiile pentru viitorul Uniunii Europene. Parlamentul trebuie să fie luat în serios. În anul care urmează, Parlamentul și Comisia Libe trebuie să vorbească răspicat pe această temă. Trebuie să putem lucra într-un cadru cât mai robust, cât mai puternic pe această temă. De aceea este important ca Parlamentul să-și facă vocea auzită pe această temă cât mai des. Mulțumesc! Bine, mulțumesc. Urmează doamna Santos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că această comisie va, va juca un rol foarte important în ceea ce privește statul de drept. Nu trebuie să ne rușinăm. În momentul în care ne definim prioritățile, trebuie să ținem seama de rolul nostru de control. Noi supraveghem aplicarea statului de drept în Uniunea Europeană. Ar trebui să ne măsurăm rezultatele prin prisma punerii în aplicare, nu doar cât de multe documente am votat sau câte legi am dat. Trebuie să vedem cât de bine sunt puse în aplicare toate aceste legi. Iată, ne aflăm acum la începutul unui mandat de 5 ani și mai este o chestiune pe care am dezbătut-o pe larg, și anume migrația. Noul pachet pe care îl vom urmări de aproape. Pentru început, cred că trebuie să facem o evaluare a punerii în aplicare de până în prezent. Trebuie să verificăm punerea în aplicare a legislației existente. Asta întâi și întâi. Apoi, trebuie să vedem ce se întâmplă în Mediterana. Trebuie să ne asigurăm că nu se vor repeta evenimentele recente din Mediterana. Aceste evenimente sunt o pată neagră pe conștiința și reputația Europei. În momentul în care lipsește acțiunea, în momentul în care îți închizi ochii și mor atât de mulți oameni în Mediterana care devine un cimitir deschis, nu se mai poate. De aceea fac un apel ca membrii Comisiei Libe să acorde atenția cuvenită acestei teme și activităților de căutare și salvare. De asemenea, trebuie să țină seama de munca foarte valoroasă a societății civile, a activiștilor. criminalizarea în uh, domeniul uh, serviciilor de sprijin este foarte gravă și uneori se datorează lipsei de acțiune din partea statelor. De aceea, cred că este important ceea ce a spus domnul Bartolo. Haideți să ne uităm la directiva 2002. Acesta a fost uh, intervenția mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Buhade are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Se pronunță Buxade. Președintele, îmi cer scuze. Domnul Bușade. Mulțumesc, domnule președinte. Primele intervenții în acest parlament uh, sunt întotdeauna mai uh, dificile, dar deja nu mai este prima oară când iau cuvântul și am dorit să fiu în Comisia Libe, aș dori să spun, pentru că Comisia Libe este cea în care se vede cel mai bine spiritul autentic al acestei Uniuni Europene, acela de a înființa un spațiu de securitate, libertate și justiție, Însă văd că foarte multe intervenții de aici sunt foarte ideologizate și bazate pe prejudicii. Spațiul de libertate uh, era proiectat în așa fel încât să fie pentru europeni, pentru cetățenii europeni și securitate și justiție sunt garanțiile cetățenilor noștri. Conse- consecința este că în următorii cinci ani trebuie să garantăm libertățile naționalilor, statelor membre ale Uniunii Europene. Și ca să garantăm aceste libertăți, trebuie să acordăm atenție deosebită acelor uh, fenomene care reprezintă un risc față de securitate și justiție. Securitatea este amenințată în mod direct de terorismul internațional și de terorismul intern din Europa. Există terorism în orașul unde am, m-am născut și unde locuiesc, în Barcelona, de exemplu. A fost um, prinsă recent de către autorități o posibilă celulă teroristă de 9 membri în Barcelona. În plus, trebuie să garantăm justiția și faptul că se respectă hotărârile date de propriile curți. În acest caz, eu voi cere uh, curților spaniole să țină seama de hotărârile relevante date de un tribunal din Polonia sau din Italia sau din Franța sau de ori, unde altundeva, în așa fel încât să fie respectate și hotărârile noastre din Spania. Pentru că altfel nu are sens ce facem. Pe dumneavoastră v-au votat anumiți cetățeni europeni, pe mine m-au votat cetățenii din țara mea și pot să vă asigur că nu le pasă de inegalitățile în ceea ce privește genul sau uh, rasa. În Spania există deja legi care garantează egalitatea în aceste domenii. Important este să garantăm că spațiul de libertate, justiție, egalitate, justiție pentru europeni nu este prejudiciat. Nu în ultimul rând, aș dori să mă alătur intervențiilor antevorbitorilor mei care s-au referit la nevoia de a îmbunătăți și de a pune în aplicare mai bine mecanismele de cooperare polițienească, de exemplu, în ceea ce privește Eurodac. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Fest are cuvântul. Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin hier in diesen Ausschuss gekommen in der Hoffnung. Mulțumesc. Am venit în această comisie sperând că vom putea vorbi despre mm, libertăți civile, afaceri interne și justiție. Însă am senzația că câteodată că această comisie se ocupă numai de migrație și azil. Am văzut asta și în discursul domnului Bartolo. Migrația este întotdeauna Um, din, e din ce în ce mai des în contradicție cu drepturile cetățenești. Vedem, au, asta și în Germania, au crescut atacurile asupra evreilor, asupra homosexualilor, asupra femeilor. Din punct de vedere statistic se poate dovedi acest lucru și uh, această creștere vine din partea migranților, mai ales din state musulmane Deci avem, uh, iată, un conflict între uh, creșterea migrației și uh, respectarea drepturilor mm, cetățenești. Trebuie să respectăm ce a spus și doamna von der Leyen, și anume protejarea modului de viață european. Să protejăm, să apărăm liberta, um, societatea deschisă, pe care, lucru pe care nu-l facem prin deschiderea unor noi căi legale de migrație, ci îl facem printr-un proces de selecție foarte strict și, și prin faptul că la un moment dat, când nu mai putem prelua oameni, că închidem frontierele. Uh, sper că nu numai doamna von der Leyen are această intenție, ci și această comisie. Mr. Hidvegi. Mulțumesc, domnul Hidvegi. Thank you very much, Mr. Chairman, dear colleagues. I am um, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Salut această oportunitate de a discuta prioritățile pentru munca noastră în această comisie în noul mandat. Sper că această abordare inclusivă și pe bază de cooperare va continua uh, în comisia aceasta, care este cu, <laughs> cu o încărcătură politică uh, destul de mare, după cum am văzut în ultimele săptămâni. Um, responsabilitatea noastră este foarte mare. Dincolo de a vorbi despre lucruri pe care trebuie să le facem, aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri referitor la cum ar trebui să lucrăm. Pentru mine este clar că de multe ori um, aducem cu noi uh, opinii și uh, poziții diferite, de exemplu pe subiecte precum migrația. Ce înseamnă asta pentru mine? Că în spiritul respectului reciproc trebuie să ținem cont de aceste diferențe și sunt convins că este spațiu în această sală pentru diferențe. Acesta trebuie să fie punctul de plecare când discutăm aceste subiecte, inclusiv migrația și tot ce ține de ea. Cred că trebuie să recunoaștem că pot exista diferite moduri de a da dovadă de solidaritate europeană. Și un mod de a, de a da dovadă de solidaritate față de alții este apărarea eficace a frontierelor europene, așa cum a făcut Ungaria cu frontiera sa externă în ultimii ani. Și în consecință am contribuit la, făcând asta am contribuit la siguranța cetățenilor europeni. Și mi se pare că este ceva relevant pentru securitatea tuturor europenilor. Apoi, când vorbim despre cum să ajutăm, o cale de a ajuta pe oameni uh, la greu, uh, solicitanți de azil, uh, țări care au dificultăți, este să ducem ajutorul acolo unde e problema. Avem pro programe care duc ajutor în Orientul Mijlociu, în țări africane, se construiesc școli, spitale și așa mai departe. Este un alt mod de a arăta, de a da dovadă de solidaritate față de cei care au nevoie poate chiar o cale mai bună decât a spune că oricine poate să vină în Europa oricum. Aceeași abordare cred că trebuie aplicată și când vorbim despre statul de drept, una dintre valori, valorile noastre cheie, valori comune, numai pe baza unor standarde egale și pe baza unei abordări obiective în ceea ce privește uh, statul de drept Uh, putem uh, lucra bine. Trebuie să aplicăm aceleași standarde tuturor, astfel vom fi mai credibili uh, și vom face mai mult pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Inser. Doamna Incer. mulțumesc. Aș dori să menționez câteva elemente deja menționate, dar aș vrea să mă exprim pe baza pe, asupra lor. Uh, un domeniu care mi s-a părut uh, important pentru următorul mandat este să vorbim despre um, faptul că extrema dreaptă câștigă teren. Vorbim despre statul de drept. Când vorbim, când ne uităm în Europa, unde uh, se încearcă um, deșirarea, distrugerea statului de drept, Uh, și subminarea drepturilor fundamentale, e bine, este în țările în care sunt la putere uh, forțe de extremă dreapta populiste. Cred că un, un membru al Parlamentului European din Slovacia a spus nu sunt rasist, însă îmi pare rău să vă spun că nu este suficient să spui că nu ești rasist. Asta nu te face să nu fii rasist. Modul în care vedem oamenii definește dacă suntem sau nu rasiști. Dumnealui continuă uh, spunând că romii din Slovacia sunt așa și pe dincolo. Modul în care îi percepem pe oameni care vin dintr-un alt context decât noi, asta ne face rasiști sau nu. Să spui că cei care provin dintr-un anume context sau care au o anumită etnie sau o anumită religie acționează într-un anumit fel, asta definește dacă suntem rasiști sau nu sau un alt coleg sau prieten sau cum putem să ne numim în acest for. Aș vrea să vă spun, în Suedia, de unde sunt eu, amenințarea împotriva femeilor, împotriva drepturilor LGBTI, împotriva democrației, nu vine din partea migranților. Vine, din nou, de la partidele de extremă dreapta. În unul dintre orașele noastre din Suedia, acum două săptămâni, primarul de extremă dreapta a decis că orașul nu mai are voie să afișeze um, steagul um, cu curcubeul. Acestea sunt adevăratele amenințări la adresa drepturilor LGBTI din partea um, populiștilor și extremiștilor de dreapta. Apoi, terorismul. Terorismul politic, dar și terorismul religios. Cred că trebuie abordate. Iar apoi, migrația. Nu se poate ca astăzi, ca anumite țări să-și asume enorm de multe responsabilități și alte țări să spună noi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate, însă vrem să beneficiem de pe urma Uniunii Europene și să beneficiem de sprijinul pe care ea ni-l oferă, sub toate formele sale. Trebuie să ne asumăm responsabilități pe măsura sprijinului pe care ni-l acordăm reciproc în Uniunea Europeană. Și trebuie să facem asta pentru a face uh, Uniunea Europeană așa cum ne dorim noi, forțele democrate din Parlament, să o vedem. Deci nu poți numai să beneficiezi de pe urma Uniunii Europene și să nu îți asumi responsabilitatea față de oameni care sunt la nevoie, la greu, oameni care nu pot rămâne unde și-ar dori să rămână. Și eu provin dintr-o familie de migranți și pot să vă spun că n-aș fi astăzi aici dacă părinții mei și cu mine nu ar fi fost obligați să-și părăsească țara. Nu este ceva ce oamenii fac de distracție. Este pentru că se tem să rămână acolo unde sunt. Încă o dată, nu putem spune că vrem beneficiile Uniunii Europene, dar nu ne asumăm responsabilități pentru cei care au nevoie de ajutor. Domnul președinte, vă rog să vă uh, limitați timpul de intervenție. Înțelegem pasiunea dumneavoastră și pe bună dreptate, dar vă rog, fiți mai succintă. Doamna Incir, la uh, final, este important să existe căi sigure uh, de a ajunge în Uniunea Europeană. Pentru că dacă aceste căi ar exista, oamenii nu ar alege căile ilegale care nu sunt sigur, sigure. Deci uh, este una dintre uh, prioritățile noastre. Mulțumesc. Domnul Magid, vă rog. Thank you very much, Chair. Um, fully well. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Un punct, pe scurt. În 2008, în urmă cu mai mult de 11 ani, Comisia a propus o directivă nouă privind uh, antidiscriminarea, directiva orizontală, care ar urma să um, garanteze că principiul tratamentului egal este, este aplicat pe piața muncii, dar uh, și în multe alte domenii, fără să se țină cont de vârstă, religie, rasă, orientare mm, sexuală și așa mai departe. Trebuie să solicităm um, ca progresele făcute de Parlament, Comisie uh, și uh, organizații ale societății civile să uh, nu rămână fără rezultat. Din păcate, dosarul este blocat. Doamna von der Leyen în sine a spus, a vorbit despre disponibilitatea noii comisii de a acționa, a spus că va veni cu noi propuneri de legislație antidiscriminare. Aceasta ar trebui să fie o, o prioritate pentru această comisie, să promoveze agenda privind uh, uh, antidiscriminarea și să um, resusciteze această propunere privind uh, antidiscriminarea în toate domeniile uh, vieții. Mulțumesc, domnul Tudorache. Thank you very much, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Trei puncte pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește implementarea, să vorbi despre asta, uh, Uh, și la început uh, de către Sofie. Cred că una dintre prioritățile noastre trebuie să uh, fie să ne exercităm competența de supraveghere a implementării legislației. În iunie negociam eventualul program politic pentru viitoarea comisie. Toate grupurile au fost de acord că trebuie să supraveghem um, foaia de parcurs pentru implementarea um, legislației EBCGA pentru um, GA. Um, mi s-a um, părut foarte important uh, acest lucru în contextul mai larg al uh, politicii de migrație și de uh, protecția um, frontierelor externe. Doamna Zipăl a plecat, dar sunt de acord Um, în ceea ce privește atacurile cibernetice și um, inteligența artificială. Trebuie să urmărim acest subiect și din comisia noastră. Mă întreb cât de coerenți vom putea fi în acest Parlament știind că suntem um, dispersați în mai multe comisii când vine vorba de politica digitală. Comisia are un rol de lider, integrând diferite elemente uh, privind politica digitală într-un singur uh, portofoliu, cred că trebuie să uh, încercăm să avem relații bune de lucru cu celelalte comisii care vor analiza, de exemplu, politica industrială când vine vorba de digital și securitate, când vine vorba de 5G, și agenda noastră de securitate, astfel încât să găsim uh, un punct de uh, plecare comun uh, și în comisia noastră când e vorba de acest subiect. De asemenea, migrația, mai mulți colegi s-au referit la asta. Avem un comisar pentru parteneriate internaționale și în, în audierea sa vom juca un rol redus Cred că uh, nu trebuie să subestimăm uh, rolul pe care îl vom avea în supravegherea muncii acestei uh, comisii, acestui comisar. Trebuie să ne afirmăm rolul important pe care îl jucăm în acest domeniu. intervenție fără microfon din partea vorbitoarei. Mulțumesc, spune doamna Folat. Um, S-au spus deja multe lucruri. M-aș referi la trei puncte importante pentru mine. Avem trei ani de obligativitate juridică a Carta, Cartei Drepturilor Fundamentale. Cred că ar trebui să discutăm despre posibilități uh, referitor la modul în care oamenii pot în mod activ să se, să-și exercite drepturile. Um, avem de-a face cu o restrângere a drepturilor fundamentale în Europa, o restrângere a libertății presei, o restrângere a libertății de acțiune pentru ONG-uri, de exemplu. Eu cred că este rolul uh, ONG-urilor care trebuie să fie sus pe agenda uh, comisiei noastre. Am avea posibilitatea de a avea un uh, raport din proprie inițiativă privind uh, restrângerea, restrângerea spațiului de manevră pentru ONG-uri. Apoi, în ceea ce privește azilul, aici Parlamentul European are deja o poziție și trebuie să o menținem și să creștem presiunea asupra Consiliului. Avem nevoie, în sfârșit, de un sistem de azil uh, echitabil, solidar, cu o cheie de distribuție uh, justă și uh, echitabil și just înseamnă pentru mine și reducerea pe, pro, timpului pentru proceduri. Ieri s-a făcut un pas uh, bun în direcția cea bună. Trebuie de asemenea să fie revizuită uh, directiva privind facilitation, facilitation Directive, pentru că nu se poate ca uh, pe ca cei care salvează oameni pe mare și cei care fac trafic de ființe umane să fie tratați la fel din punct de ju vedere juridic, pentru că uh, din punct de vedere juridic este permis acest lucru. Apoi, frontierele externe. Vedem că oameni care au fugit de război și de violență uh, se confruntă la frontierele noastre cu forțe de ordine violente. Avem nevoie de anchete referitoare la cazurile ce au avut loc deja, avem nevoie de controle um, um, sistematice și este nevoie de o protecție eficace a frontierelor, a frontierelor noastre, dar asta nu trebuie să însemne că ne încălcăm propriile uh, legi și că nu mai respectăm drepturile omului. Uh, E foarte bine să cerem respectarea drepturilor omului la nivel mondial, însă trebuie să recunoaștem că și la frontierele noastre externe se încalcă drepturile. Este, iată, reversul medaliei pentru faptul că până acum, în continuare, nu avem căi legale de intrare în Uniunea Europeană vedem că închiderea rutei Balcanii, Balcanilor uh, nu a rezolvat nicio problemă uh, sau uh, pur și simplu s-au schimbat rutele. Avem acest, există acest drept la azil și trebuie să garantăm că acest drept poate fi și exercitat. Situația la frontierele externe este o problemă, dar și cazarea și cazarea tuturor acestor persoane. Sper că vom putea discuta și despre asta. Și în al treilea rând, pe scurt, statul de drept. S-a menționat deja de mai multe ori, doresc să subliniez acest punct. Cum reușim să implicăm Parlamentul și să-i dăm un rol mai puternic în ceea ce privește statul de drept pentru a putea contribui în mod activ. Două dosare importante, condiționalitate și programul privind valorile și drepturile, trebuie să fie încheiat, duse la bun sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, înainte să ajungem la finalul acestei dezbateri fructoase, um, la care nu ne așteptam în uh, primele minute ale, ale reuniunii noastre, dați-mi voie să menționez că două persoane au, care vorbiseră deja au solicitat uh, să intervină o a doua oară. Cum mai avem timp uh, pentru acest punct pe ordinea de zi, le vom da cuvântul cu condiția să intervină timp mai scurt decât prima dată. Pentru că au avut deja dreptul la o intervenție. Doamna Zipăl, vă rog. Mulțumesc. Poate că aș vrea să răspund la unele neînțelegeri pe care le-am auzit în această dezbatere. În primul rând, Uniunea Europeană nu dă bani direct refugiaților. Pe de altă parte, dăm bani statelor membre cu scopul de a integra mai bine grupuri speciale, printre ele persoane de etnie romă. Statele membre trebuie numai să ceară banii și să se ocupe de integrare. Apoi, um, din partea cuiva din propria mea țară, am ascultat niște statistici nebunești despre cât de nesigur este să trăiești în Germania, mai ales pentru femei. Eu pot să vă spun că eu mă simt foarte bine, circul foarte bine în țara mea și statisticile prezentate de colegul meu sunt foarte diferite de orice fel de statistică pe care am citit-o eu vreodată. Nu în ultimul rând. O neînțelegere privind migrația și azilul. Unii oameni vin aici pentru că își caută un loc de muncă și bineînțeles că ar fi frumos dacă ar putea găsi un loc de muncă în țările lor de origine. Dar de asemenea, noi avem nevoie de oameni din state terțe care să vină să lucreze la noi. Ministrul german acum merge în Mexic să caute lucrători pentru țara noastră. Asta însă ă, nu, nu schimbă cu nimic faptul că mulți oameni fug de violență și tortură și răspunsul nostru ce e? A, fugi de tortură? Voi vorbi cu guvernul tău, poate se va, poate se va opri la anul. Nu, în aceste cazuri trebuie să-i ajutăm pe acest oameni, să nu amestecăm lucruri care uh, nu au nimic de a face unele cu celelalte. Mulțumesc, spune președintele, am uh, uh, trecut cu vederea pe cineva. Domnule Van der Vrișe, dar întâi doamna Uidecamp Cred că a solicitat cuvântul. The floor is yours. Actually, it's Miss Whitcomb, President, uh, but thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Mă și întrebam de ce sunt colegi care au putut vorbi de două ori și eu niciodată. Este prima dată când contribui la această comisie și sper că după 31 octombrie eu și colegii mei din Regatul Unit nu o să mai fim aici, așa că sper să fie și ultima dată. Asta ne mai rămâne deocamdată să sperăm. Însă, ascultând această dezbatere, constat că sunt foarte multe fobii și isme, că se tot vorbește despre discursul de incitare la ură, dar cu siguranță una dintre cerințele fundamentale ale democrației nu s-a regăsit în această dezbatere, și anume trimiterea la libertatea cuvântului. Libertatea cuvântului pentru fiecare cetățean în parte, cu rang mai înalt sau cu rang mai scăzut. Numai în felul acesta putem vorbi de o democrație funcțională. În ciuda entuziasmului, uh, de a ne asigura că lumea nu este ofensată, insultată și așa mai departe, am ajuns cu tot entuziasmul ăsta să călcăm în picioare libertatea de exprimare și ne apropiem foarte mult de ideea de a controla chiar gândirea oamenilor, lucru care desigur se manifestă prin vorbire, prin cuvânt. În, curtea, în cursul întregul, întregii dezbateri n-am văzut să se facă trimitere la această libertate a cuvântului. Poate nu e o problemă a Uniunii Europene, ci a fiecărui stat membru în parte, dar m-aș fi simțit mai încurajată dacă aș fi constatat că există un echilibru între încercarea de a proteja mm, sentimentele oamenilor și faptul de a ne asigura că orice om poate spune fără a se teme ce gândește. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wiricam! Trecem acum la următoarea intervenție. Următorul vorbitor este domnul Van, der, Van den Reșe, dacă am pronunțat corect. Da, mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu multă atenție cele spuse de colegi și m-au uh, frapat câteva paradoxuri, dacă pot să le numesc așa. Când am luat cuvântul, mă întrebam cine poate să aibă de câștigat de pe urma unei migrații în masă. Și apoi au vorbit colegi din GUE, din PPE, de la Verzi, de la Socialdemocrați. Și concluzia mea în urma întregii dezbateri este că avem nevoie de oameni pentru ca economia să funcționeze bine. Pe ce principii funcționează economia? Al cererii și ofertei. E o chestiune de preț. Prin urmare, dacă vrem să stimulăm cererea prin migrație, atunci salariile scad sau rămân stabile. În cazul unei lipse de forță de muncă, cresc prețurile. Sigur că, salariile, sigur că asta, pe asta se bazează economia. E foarte straniu pentru mine ca, dacă în Uniunea Europeană avem libera circulație a persoanelor, care nu cred că e un lucru rău în sine, dar pe de altă parte avem șomaj în Spania sau în Italia, un șomaj în creștere. Și cu toate astea, să zicem, guvernul german dorește să meargă să atragă forță de muncă din Mexic. Așa zisa stângă progresistă ar susține lucrul ăsta, lucru care mie mi se pare extrem de straniu. Apoi, încă un lucru legat de securitate. Da, îmi pare rău, nu puteți să reacționați la considerații chiar așa pe larg. Ați avut deja o primă, o primă șansă de a discuta, de a interveni, deci vă rog să nu dublați timpul de vorbire care vi s-a alocat. Da, deci securitatea și libertatea sunt strâns legate una de cealaltă. Am văzut ce s-a întâmplat la Columbine. Cei care cu, cu cât societatea este mai eterogenă, cumva, cu atât uh, trebuie să fim în același timp mai atenți la problema controlului de stat. Este cumva o, uh, un paradox, e, este o situație în care, sigur, în democrație, în democrație toată lumea ar trebui să aibă drepturi egale. Cum poți să spui că cineva trebuie discriminat pozitiv, indiferent că e pozitiv sau negativ, nu? De ce e discriminat? Să analizăm, să spunem, migra problema migranților ilegali care traversează ilegal Mediterana până în Uniunea Europeană. Aceștia ar trebui returnați către țările din Africa de unde vin sau cei chiar din regiunea mea. Sunt oameni care investesc în țări uh, terțe. Trebuie să găsim o soluție care să fie până la urmă în avantajul atât al continentului nostru cât și al lor. Doamna Canco dorește să mai intervină o dată, vă rog, dar foarte pe scurt, pentru că ne așteaptă, pentru că am avut o, o discuție foarte extinsă de vreo două ore deci, vă mai dau cuvântul o dată, dar pe scurt, ca să pot apoi trage concluziile. Da, domnule președinte, promit să fiu cât se poate de concisă și mă voi exprima în olandeză. O reacție foarte succintă S-a mai spus aici că în cazul în care cineva este în nevoie, trebuie ca persoana să se poată adresa autorităților înainte de toate. Eu cred că e, o, e o neînțelegere. Vorbesc în calitate atât de eurodeputat, cât și de persoană care a trăit într-o țară săracă. Am avut o copilărie săracă. În Ouagadougou, în Dakar, în Abidjan, sunt o mulțime de oameni care au trecut, care trec prin ceea ce am trăit și eu în copilăria mea. în Uniunea Europeană se, din Uniunea Europeană pleacă foarte multă finanțare, foarte mulți bani. Cum de ajung banii aceștia către dictaturile din Africa? Și asta este straniu. Trebuie să ne punem problema dacă până la urmă ne ascultăm unii pe alții și dacă chiar facem ceva pentru ca uh, lucrurile frumoase pe care le rostim să și devină realitate. Trebuie să ascultăm și ce au cetățenii de spus și să vedem cum putem face ca resursele acestea să se folosească mai cu cap și atunci când vorbim despre contactele de afaceri și când vorbim despre ONG-urile care ajută la primirea migranților și așa mai departe. Important e să plecăm urechea și să ascultăm ce au oamenii de spus cu adevărat și să găsim o abordare care să ofere soluții structurate. Mulțumesc! Just to begin with, thank you all for your contributions. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Cred că Până la urmă, acest punct de pe ordinea de zi s-a dovedit a fi fructuos, pentru că am avut o dezbatere mai deschisă ca de obicei. Toată lumea a putut să-și spună punctul de vedere cu deplină libertate. Noi aici, în Comisia Libe, și cu siguranță acest lucru va îmbogăți uh, activitatea coordonatorilor, informând deciziile pe care le vor lua aceștia la, în diferitele etape ale activității următoare, care vizează tocmai examinarea, audierea viitorilor comisari, printre altele. O abordare generală în urma celor spuse aici în sală. Nu pot decât să fiu de acord cu punctul de vedere pe care mai mulți dintre dumneavoastră l-ați exprimat atunci când v-ați plâns de structura uh, organizațională prin care abordăm comisia desemnată. Până la urmă, persoana responsabilă este aceea care a desemnat fiecare comisar, și anume președintele ales al Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Domnul Todorache a și spus în mod explicit faptul că este greu de acceptat și de gestionat faptul că unii dintre comisarii desemnați se confruntă cu o audiere din partea mai multor comisii, două, chiar trei comisii ceea ce nu face altceva decât să reducă până la urmă capacitatea persoanelor care ar trebui să pună întrebări reale să să primească și răspunsurile pe care le așteaptă la aceste întrebări. Este evident că unii dintre comisari unele portofolii amestecă aspectele legate de drepturile fundamentale cu aspecte economice sau bugetare ale anumitor dosare. Și asta creează o formă de confuzie și chiar uh, nemulțumire și neînțelegeri în rândurile noastre ale eurodeputaților, în comisiile relevante chemate să-și exercite funcția de supraveghere, de control parlamentar. Și v-aș spune chiar în nume personal, care, eu care vă reprezint pe toți, că am avut ocazia să discut cu număr de comisari desemnați care se vor afla la prezidiu, se vor confrunta cu întrebările dumneavoastră și se vor uh, strădui să vă răspundă. Mi-am făcut auzite îngrijorările chiar în fața doamnei președinte ales von der Leyen, arătând că această abordare riscă să creeze probleme nu numai în această etapă decisivă a audierilor, ci și de-a lungul anilor acestei legislaturi, în funcționarea instituțională a Parlamentului și a capacității de control parlamentar a acestei instituții care ar trebui să poată trage la răspundere mm, sau să-i poată supraveghea pe aceia care răspunde anumite portofolii. Nu știu dacă înainte de a încheia mai doriți să spuneți ceva, vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să spun că dacă se îndeplinesc mm, prognozele, va fi foarte păcat să mm, nu mai ne putem bizui de prezența doamnei Vitecamp în această comisie. I see your meaning. <laughs> Well, she gave you a laugh. Doamna Wericam, cred că v-a făcut să zâmbiți. Mă mulțumesc pentru simțul umorului de care ați dat dovadă, doamnă Wericam. Bun, atunci voi încheia acest punct de pe ordinea de zi, spunând că această discuție a ridicat o mulțime de probleme în atenția noastră. Suntem cea mai uh, ocupată comisie din Parlamentul European, cu cel mai mare evantai de elemente de care ne ocupăm, cu dosare grele când e vorba de uh, legiferare în Parlamentul acesta. Avem deci un rol foarte puternic, foarte important și um, ne ocupăm de probleme legate de drepturile omului, de confidențialitatea datelor cu caracter personal, de unul dintre cele mai importante cei mai importanți piloni ai legislației Uniunii Europene, de legislația privitoare la frontierele Uniunii Europene, la poli- cooperarea polițienească, securitate, strategie de securitate, infracționalitate gravă și transfrontalieră, legislație penală în alcătuire cu drepturi procedurale care trebuie consfințite în această legislație penală, în dreptul penal. Ne-am exercitat și în fața CJUE competențele nu odată, chiar cu succes. Ne ocupăm de cooperarea judi uh, judiciară, care se bazează pe încredere și recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești. De toate aceste teme care împreună fac ca noi să fim cea mai amplă comisie din Parlamentul European în ce privește numărul de portofolii pe care le avem în uh, supervizare. De aceea, cu toate agențiile din constelația aceasta JAI, cel puțin nouă dintre agențiile relevante, sunt, deci, sunt în sub uh, sau sunt în competența noastră a Comisiei Libe. Am avut un vicepreședinte răspunzător de uh, statul de drept, domnul Timmermans. Avem de asemenea mm, afaceri interne, Avramopoulos și doamna Iurova și domnul King. Iar în viitoarea comisie ne vom ocupa de vicepreședintele însărcinat cu portofoliul care se numește mm, Modul de viață european, valorile și transparența, doamna Iurova, justiția, Didier Anders și afacerile interne. Ulva Johansen. dar și alte aspecte aflate în portofolii în portofolii uh, relevante ale anumitor comisari desemnați. Aspectele de viață privată care se regăsesc acum într-un alt portofoliu, va trebui să batem și la ușa aceasta, combaterea spălării banilor prin intermediul legislație din dreptul penal. Spălarea banilor și finanțarea terorismului se află acum sub umbrela vicepreședintelui Dombrovskis care se ocupă de afacerile economice. Câtă vreme se află, e o chestiune care se leagă de dreptul penal mai întâi de toate și deci ar intra sub incidența Comisiei Libe. Prin urmare, va trebui să partajăm o parte din competențe și să avem o marjă mai mică de manevră pentru că trebuie să uh, partajăm competențele cu alte comisii. Discuția aceasta sper să se fi dovedit în mod deosebit rodnică pentru coordonatori. De ce? pentru că ei sunt aceia care vor trebui să ia decizii cu privire la formularea exactă a întrebărilor alocate fiecarei familii politice din Parlamentul European. Fiindcă o regulă nouă, care deja a intrat în vigoare, spune că comisarii desemnați trebuie să răspundă la maximum 25 de întrebări, indiferent câte comisii sunt implicate în audierile lor. Așa, deci, se exercită controlul parlamentar pentru fiecare comisar în parte. Deci, 25 de întrebări maximum la care trebuie să, care trebuie să se împartă între diferitele comisii, în diferitele familii parlamentare. Cei care au mai multe întrebări au până la 5, cei care sunt mai, grupurile mai mici vor, vor avea chiar și o singură întrebare ceea ce înseamnă că pentru coordonatori va fi o sarcină extrem de grea să formuleze corect întrebările și să le aloce celor care vor lua cuvântul, acelora desemnați să adreseze întrebările acestea punctuale. Sper așadar că această primă rundă de intervenții pe care le-am auzit să se fi dovedit uh, de mare folos pentru coordonator. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și cred că am avut una dintre acele discuții cum rare ori se întâmplă să fie foarte libere și unde fiecare chiar a putut să spună ce, ce îi stă pe suflet. Cred că suntem una dintre comisiile cele mai sensibile care se ocupă de subiecte extrem de delicate, cum este antidiscriminarea, legislația în materie. Noi ne ocupăm, deci, de politica de combatere a discriminării, fiindcă ne pasă de drepturi, de egalitatea de drepturi între toți cetățenii Uniunii Europene, dincolo și împotriva oricărei prejudecăți, oricărei forme de stigmatizare Oricărei forme de discriminare împotriva unei minorități etnice, religioase, lingvistice, indiferent de profil orice, oricum, orice profil ar avea comunitatea împotriva căreia se discriminează. Și cred că facem un lucru minunat ocupându-ne și păsându-ne de, această, de drepturile acestea, de care trebuie să ne asigurăm că sunt protejate și de către cei care au portofoliile acestea, ce includ elemente de uh, uh, drepturi. Doamna Dali este comisarul desemnat uh, în viitoarea comisie care se va ocupa de acest aspect. Deci avem multe uh, elemente de care va trebui să ne ocupăm în audierile acestea. Și la începutul acestei legislaturi aș mai vrea să spun că problemele de care ne ocupăm nu sunt doar foarte uh, dificile și necesită proceduri foarte sofisticate în materie de legiferare. Prima lectură, a doua lectură, mm, conciliere, trialoguri prelungite, care durează uneori ani de zile, după cum am văzut, am tot văzut și cum probabil că vom mai vedea și în anii care vin, toate aceste lucruri nu sunt doar uh, dificile și sofisticate, ci uh, împart, uh, sunt, sunt foarte mm, creează diviziuni la nivel politic. Deci temele de care ne ocupăm nu sunt doar foarte ample, ci sunt și fierbinți, dificile, spinoase, din orice punct de vedere. Așa că să ne străduim, vă rog, să manifestăm respect unii față de alții. Libertatea cuvântului este garantată, dar și contra, contrazicerile și controversele sunt garantate. Acestea trebuie acceptată de orice grup politic și trebuie să acceptăm uh, discuțiile în contradictoriu în live, așa, în, în orice reuniune. Bun, cu acesta putem încheia acest subiect de pe ordinea de zi și putem trece la următorul. Au fost solicitări de a se filma reuniunea noastră de către o rețea. HU, which I suppose is Hungary. Yes, it's Hungary. O rețea care se numește, numește peștiracol.hu este o rețea uh, maghiară. Dacă sunteți de acord, îi primim. Îi vom, le vom permite să intre. Și trecem la punctul următor, regulamentul IIS. Vă... Regulamentul, îmi cer scuze, vis. Uh, Vom vota la ora 18, deci la 6 și sper să reușim să supraviețuim până la cea oră târzie a sesiunii noastre de după amiază. Mulțumesc! Pass the floor for the, for, for the next point. La următorul punct, domnul președinte Bartolo va prelua președinția. Eu am să mă întorc cât de repede pot. Mulțumesc! Vado? Allora, colleghi, per quanto riguarda il sistema informazione su... Dragi colegi, în ceea ce privește sistemul de informații privind uh, vizele, au început lucrările înainte de alegerile europene, iar acum trebuie să continuăm să discutăm despre acesta, aprofundând această dezbatere și ca atare aș vrea să îi dau cuvântul raportorului, domnul Rangel. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că titlul acestui punct de pe ordinea noastră de zi este un pic uh, derutant, pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, Parlamentul a organizat deja un schimb de opinie pe această temă în mandatul anterior, înainte de alegeri. Și s-a organizat deja un vot pe poziția Parlamentului. Plenara a aprobat poziția noastră vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei Europene. Prin urmare, uh, nu vreau să spun că repetăm un schimb de opinii pe fond. Dar ce am putea spune atunci? Suntem aici să facem un schimb de opinii cu alte instituții. Și într-adevăr. Dar vreau să vă rog aminte că încă nu negociem. Avem nevoie de a primi autorizarea pentru a intra în negocieri din partea acestei comisii, iar votul respectiv va avea loc peste câteva ore. Prin urmare, eu cred că suntem aici ca să ne reprezentăm care este poziția. Prin urmare, aș dori să subliniez principalele elemente din poziția Parlamentului. Într-o oarecare măsură, acesta este mandatul cu care vom merge spre negociere. În primul rând, dorim mai multă securitate la granițele noastre. De aceea includem în domeniul de aplicare și vizele pe termen lung, mai ales vizele de aur. De aceea includem toate aceste elemente în sistem. Schimbarea aceasta nu doar că va apăra mai bine granițele noastre, ci și va securiza mai bine drepturile rezidenților pe termen lung și va consolida zona Schengen eh, și zona de eh, liberă circulație. În al doilea rând, vreau să spun că noi sprijinim propunerea Comisiei de a reduce vârsta de um, prelevare a amprentelor, pentru că dorim să-i apărăm pe copii. Dar haideți să fim foarte clari. Dorim să ne asigurăm că sunt în aplicare cele mai uh, mari, cele mai bune măsuri de protecție cu putință și că ori de câte ori uh, avem de face cu copii, se ține seama de interesul superior al copilului. În al treilea rând, avem nevoie de arhitectură funcțională. Parlamentul dorește să respingă, să se abroge decizia Consiliului care stabilește vis și astfel să se integreze um, temeiul juridic al sistemului cu tratatul de la Lisabona. În mod clar însă, sistemul va crește, cererea va crește. Prin urmare, noi ne dorim standardele cele mai sigure, cele mai înalte standarde cu putință în ceea ce privește arhitectura pentru vize, în ceea ce privește proiectarea sistemului. Și în al patrulea rând, nu în ultimul rând, noi dorim să Uh, avem rezultate la timp și care să respecte bugetul. Nu trebuie să avem mecanisme de raportare sau termene pentru punerea în aplicare pentru aceste măsuri legislative. Experiența noastră ne arată că des, mult prea des, bugetul și calendarul Întotdeauna sunt depășite aceste elemente în momentul când vine vorba de sisteme informatice. De aceea noi propunem un termen de maxim 2 ani și mecanisme îmbunătățite de raportare, în așa fel încât la sfârșitul celor 2 ani sistemul nou să fie funcțional. Acestea sunt cele patru principale priorități pentru Parlamentul European. Acesta este mandatul pe care îl avem noi pentru negocieri în trialog dacă votul de după masă, de mai încolo, este pozitiv. Domnule președinte, aștept uh, să colaborez de aproape cu raportorii în umbră și să ascult care este opinia lor, care sunt primele lor impresii și, de asemenea, aștept să colaborez și cu Consiliul și Comisia. Sunt sigur că vom avea un dialog constructiv și plin de spiritul colaborării. Mulțumesc! Grazie. Adesso la parola a... Mulțumesc. Domnul Tudora chiar acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru rezumatul muncii realizate în mandatul anterior. Și uh, săptămâna trecută am avut o întâlnire foarte bună, noi doi. Mulțumesc foarte mult, domnului raportor, pentru această întâlnire. A fost uh, de fapt de toate grupurile au avut o întâlnire pe această temă și toată lumea a putut să își exprime opiniile pe această temă. Pentru început vreau să spun că mandatul, într-adevăr, a fost votat în mandatul anterior și avem datoria instituțională de a respecta acel mandat. Este un lucru foarte clar pentru noi toți. În al doilea rând, sunt de acord cu obiectivele menționate de domnul raportor. Avem aceleași obiective atât în ceea ce privește conținutul, cât și în ceea ce privește punerea în aplicare a unui calendar cât mai strict pentru punerea în aplicare tehnică și în ceea ce privește execuția bugetară. Însă am o oarecare îngrijorare pe care nu pot să mă abțin să nu o prezint. Și vreau să revin un pic asupra mandatului acordat. Înțeleg și că votul a fost foarte strâns în momentul în care Parlamentul și-a exprimat opinia. E vorba de prelevarea de amprente de la copii. Este un aspect care mă îngrijorează. Mă îngrijorează deoarece țin minte foarte bine discuțiile îndelungate pe care le-am avut pe această temă acum mai mulți ani, în momentul în care sistemul VIS a fost pus în aplicare pentru prima oară și pus în aplicare pentru prima oară. Se pare că acum experții tehnici s-au răzgândit. Acum câțiva ani erau de părere că prelevarea de amprente de la copii sub 12 ani nu este posibil din punct de vedere tehnic, nu există o rată de recunoaștere acceptabilă și, de asemenea, nu folosea la mare lucru. În câțiva ani, cumva, această poziție a experților tehnici s-a schimbat, ei s-au răzgândit, iar acest lucru mă stupefiază. De asemenea, nu mă convinge nici uh, business case-ul, studiul pe care se bazează acest, uh, această cerere. Sunt câteva mii de vize, am văzut niște cifre care se vehiculau vis a -vis de copii sub 12 ani, uh, cifre legate de trafic, traficul de copii. Mă îngrijorează, în mod clar, traficul de copii, pe toți cred că ne îngrijorează, dar totuși nu sunt convins că uh, acești copii traficați în Europa sunt copii care au intrat în mod legal cu o viză printr-un punct de trecere legal, punct de trecere al frontierei în mod legal. Aș spune că acești copii intră mai degrabă în mod ilegal în Europa pe diversele filiere ilegale de migrație. Vreau să pun pe masa de discuție acest aspect și sper că în decursul negocierilor vom putea să mai discutăm despre această chestiune în așa fel încât să găsim soluții în comun. Vă mulțumesc! Al onorevole Cunche. Mulțumesc și acum doamn, doamna Cunche. Vil tacca raport. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că a luat legătura cu noi încă o dată în Strasburg și din partea verzilor vreau să subliniez că noi ne menținem poziția din mandatul anterior. Considerăm că este regretabil că lucrurile nu au mers în direcția pe care ne-o doriserăm noi, însă salut foarte mult discuția pe care a demarat raportorul din partea Renew Europe în ceea ce privește vârsta limită pentru prelevarea amprentelor de la copii. Sper că și eu că vom putea să mai discutăm despre această temă și sper că pe viitor vom putea găsi o altă cale pe care să o luăm. Vă mulțumesc. Grazie. Adesso eh, diamo la parola. Mulțumesc. Și acum deschid dezbaterea pentru doamnele și domnii eurodeputați care doresc să intervină. Începem deci dezbaterea cu domnul Rada. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul și în primul rând îi mulțumesc raportorului pentru munca foarte bună pe care a făcut-o pe acest raport. Există lacune foarte mari în securitatea europeană Organele de aplicare a legii au foarte multe sarcini, însă nu fac uh, uh, schimburi de informații relevante, pentru că nu au la dispoziție mecanismele uh, care se impun. Statele membre au diverse sisteme, dar fiecare dintre aceste sisteme și în Uniunea Europeană are sistemele sale cu obiectivele lor diferite. Și nu există un mecanism prin care se pot compara informațiile dintr-un sistem cu cele din alt sistem. De aceea abordarea este foarte fragmentară. De aceea este foarte important să creăm interoperabilitate între diversele sisteme, între diversele baze de date, în așa fel încât să fie posibil să se poată culege informații din sistemul VIS, din sistemul Schengen, din sistemul ES, în așa fel încât uh, polițistul de frontieră care are nevoie să poată să verifica informațiile care se cuvin, care se impun în toate aceste sisteme diferite. Trebuie să realizăm aceste lucruri prin intermediul negocierilor noastre interinstituționale, pentru că prin intermediul acestor sisteme, persoanele abilitate vor putea verifica informațiile relevante ale persoanelor care încearcă să treacă frontiera. Însă, în primul și în primul rând, e nevoie ca statele membre să furnizeze în uh, aceste baze de date niște informații de înaltă calitate. Numai astfel putem combate terorismul și migrația legală. Vă mulțumesc! Parola. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul doamnei Nicolsonova. Mulțumesc. În calitate de raportor din umbră pentru această propunere, am câteva propuneri care cred că ar îmbunătăți uh, sistemul VIS. Știm că migrația a fost subiectul cheie în ultimul mandat și nu am găsit uh, cea mai bună soluție. Însă am fost cu toții de acord că trebuie să consolidăm securitatea, mai ales la frontierele externe. Și din acest punct de vedere salut propunerea. Am câteva lucruri de uh, discutat, unele au fost deja menționate. În primul rând, feosebire de Consiliu, cred că trebuie să stabilim un termen concret pentru implementarea schimbărilor din acest dosar. Nu sunt de acord să rămână deschis, cum este în propunerea Consiliului. Apoi, uh, atâta timp cât deschide, um, deodată ce vom deschide sistemul pentru um, vizele pe termen lung și permisele de ședere, trebuie să vorbim și despre perioada de retenție. Țările noastre au date despre noi, uh, cetățenii, nu înțeleg de ce nu ar avea informații privind uh, cetățenii din state terțe atâta timp cât stau pe teritoriul nostru. Apoi, uh, amprentele minorilor. Cred că trebuie să rămâne, să ne um, rezumăm la uh, ce ne spun datele. Studiul uh, Centrului Comun de Cercetare ne spune că uh, amprent, amprentarea copiilor între 6 și 12 ani poate fi făcută cu un nivel de acuratețe uh, suficient. Calitatea uh, uh, amprentelor la acești copii este mai bună decât la persoane de peste 65 de ani. Ei uh, propun re- uh, um, recomandări, cum ar fi formarea operatorilor. De asemenea, uh, putem um, reduce validitatea documentelor emise în ceea ce privește amprentele. De asemenea, raportul Comisiei privind combaterea uh, traficului de ființe umane ne spune că migrația um, înrăutățește sistemul um, um, acest fenomen. Până la 1500, până la 2000 de copii uh, ar putea fi victima pe an ar putea fi victima traficului în spațiul Schengen și 25% dintre ei au trecut prin procesul de viză. Deci avem statisticile, avem datele și cred că în această uh, dezbatere trebuie să le și folosim. Nu în ultimul rând, dați-mi voie să vă amintesc că legislația UE, mai exact, regulamentul pentru un format uniform privind premisele de reședință pentru resortisanții statelor terțe, prevede că uh, amprentarea este obligatorie începând cu, șase, cu vârsta de șase ani pentru uh, obiective la nivel, pentru anumite scopuri la nivel național, se pot lua amprente la vârste mai tinere, dar nu sunt incluse în Eurodac. De exemplu, Danemarca stabilește vârsta minimă la șase ani în cazul uh, minorilor neacompaniați. Alte state membre, precum țara mea, Slovacia, amprentează minori neacompaniați începând cu 10 ani. Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, în evaluarea sa, menționează că Din perspectiva drepturilor copilului, colecta, um, amprentarea împreună cu alte sisteme IT, precum SIS-2, ar putea ajuta identificarea copiilor care au dispărut uh, sau um, care trebuie să fie reunificați cu familiile. Este un element esențial pentru bunăstarea copiilor în contextul situația actuală privind migrații și uh, refugiații. Dați-mi voie să ajung la concluzii. Opinia mea este că pentru a combate toate tipurile de infracțiune gravă, disponibilitatea amprentelor uh, pentru minori sub 12 ani aduce o valoare adăugată pentru că aceste amprente pot fi comparate cu bazele de date. Și cred că este vorba de prevenție, este vorba de ceva ce facem pentru a-i proteja pe copii. Grazie, adesso l'onorevole Mulțumesc, domnul Bricmont. Sta parlando. Ah, onorevole Bricmont, lei? Sì, tocca a lei. I'm sorry, President, I didn't ask for... Uh... Îmi pare rău, domnule președinte, n-am solicitat uh, să intervin, uh, spune doamna Brickman. Bine, ok, ok. Foarte bine. Dacă mai e altcineva care dorește să intervină? No. Allora passiamo... Sì, passiamo la parola alla Commissione. Atunci dăm cuvântul Comisiei, doamna Gros. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. În primul rând, permiteți-mi să-i mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Rangel, pentru că a adus acest dosar înspre negocieri și trialoguri. După cum știți, a fost o prioritate a Comisiei de ceva vreme încoace. În acest moment aș dori să subliniez că cu noul sistem de informații privind vizele, Uh, dorim să eliminăm uh, zonele sau elementele lipsă din uh, sistemele noastre, astfel încât polițiștii de frontieră să-și poată face treaba în mod adecvat. Sistemul de informații privind vizele, precum, împreună cu ETIAS și sistemul de intrare și ieșiri, fac formează o platformă unică pentru orice persoană dintr-un stat terț care vizitează Uniunea Europeană. Este foarte important ca sistemele să fie sincronizate cât se poate de uh, bine. Comisia salută sprijinul Parlamentului în ceea ce privește obiectivele cheie ale propunerii noastre și este dispusă să coopereze cu colegiuitorii în timpul trialogurilor când vom avea oportunitatea de a discuta multe dintre uh, subiectele uh, menționate de raportor și de mm, colegii săi astăzi. Sperăm că procesul de negociere va putea să se încheie cât se poate de repede și că se vor putea umple lacunele existente, astfel încât să creăm o uniune mai sigură pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Următorul punct. La, eh, sì, scusi. Quindi la parola adesso alla signora are cuvântul doamna Lamnachi, înainte să trecem la următorul punct. Mulțumesc, domnule președinte. În numele președinției uh, finlandeze, aș dori să subliniez și eu că președinția își asumă angajamentul de a contribui la progresul, uh, la obținerea de progrese în ceea ce privește acest dosar. Uh, suntem de acord cu multe dintre prioritățile stabilite de uh, raportorul domnul Rangel. Poate modul în care vedem lucrurile sunt uh, vag diferite, dar prioritățile sunt aceleași. Cred că um, asta constituie o bază bună pentru a începe negocierile privind rezultatul final și uh, cred că astfel vom putea să ne asigurăm că avem frontiere sigură, sigure și că putem asigura securitatea noastră și a copiilor noștri. Din partea președinției, uh, subliniez faptul că înțelegem că rezultatul unui trialog va fi un compromis pe care va trebui să-l negociem. Uh, luăm notă de punctele menționate în uh, discuție, în dezbatere, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie lei. Adesso la parola all'onorevole Ciudaru. Mulțumesc, domnul Ciuhodariu. Mulțumesc, domnule președinte. Ciuhodaru este numele meu, o să fie mai greu de învățat, dar o să țineți minte. Apreciez, da. fa- Uh, apreciez că acest raport înseamnă pași importanți în ceea ce înseamnă dezvoltare europeană și ceea ce ne dorim cu toții. Sunt lucruri pe care le putem uh, discuta apropo de anumite amănunte și sper că acele negocieri vor clarifica aceste lucruri și țin să-i felicit pe cei, toți cei care s-au implicat în redactarea acestui raport. Întotdeauna se spune în țara mea, în România, că doar legile divine sunt perfecte, dar uh, acest raport arată deschiderea și faptul că s-a muncit mult pentru ca o problemă extrem de importantă importantă să fie rezolvată și sper că odată cu adoptarea lui să avem mai puține evenimente tragice așa cum am avut până acum și să avem un mai bun control tot în ceea ce înseamnă siguranța noastră a tuturor. Vă mulțumesc! Grazie, grazie ancora. Adesso se eh, l'onorevole Rangel vuole concludere. Mulțumesc dacă dorește, dacă dorește acum domnul Rangel să ia cuvântul în încheierea acestei dezbateri, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut contribuțiile tuturor și aș dori să subliniez uh, disponibilitatea și să salut uh, disponibilitatea Comisiei și a Consiliului de a deschide negocierile. Sunt vești bune și cred că între, în momentul de față nu mai am nimic de adăugat. Um, sper că vom avea un vot pozitiv astăzi și că vom putea să ne începem munca. Mulțumesc! Oi, grație! Ne passiamo... Vă mulțumesc tuturor și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care vizează un document de lucru al serviciilor Comisiei privind analiza măsurilor de confiscare care nu se bazează pe condamnare în Uniunea Europeană. Prezentarea îi revine Comisiei, motiv pentru care îi și dau cuvântul doamnei Stigel. Yes, thank you. Thank you very much. Uh, and uh, good afternoon. Mulțumesc și uh, bună ziua tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația din partea membrilor LIBE de a vă prezenta uh, acest document pe care l-am uh, pro, produs în ceea ce privește confisca, măsurile de confiscare um, ce nu intervin în urma unei condamnări. Confiscările sunt uh, esențiale în lupta împotriva criminalității organizate. Documentul pe care îl voi, îl voi prezenta Um, a survenit în urma unei declarații comune din partea Parlamentului European și a Consiliului, în urma adoptării unei directive privind confiscarea în 2014. După cum unii dintre dumneavoastră își amintesc, poate colegiuitorii la momentul respectiv au făcut apel la comisie să analizeze mai îndeaproape uh, sistemele naționale de confiscare uh, ce nu se bazează pe o condamnare. Iar uh, acest uh, document de lucru este prima etapă în acest sens. Rezultat, um, răspunsul uh, formal din partea Comisiei la această solicitare va veni sub forma unui raport către Parlamentul European și Consiliu, um, care va analiza legislația existentă privind confiscarea și recuperarea activelor, așa cum este solicitată Uh, de directiva aferentă în articolul 13. Deci asta, acesta va fi răspunsul formal la solicitarea Parlamentului și Consiliului. Data pentru acest uh, răspuns va fi decisă uh, de noua comisie, ce va începe să lucreze în curând, dar Considerăm că o, o țintă obiectivă ar fi primul sau al doilea trimestru din anul viitor. Asta în ceea ce privește calendarul. În ceea ce privește documentul în sine, am uh, pregătit o scurtă prezentare. Am, aș vrea să vă prezint uh, câteva elemente de context, să vă prezint legislația existentă, dar și să uh, descriu rezultatele um, studiului nostru. În ceea ce privește contextul întâi, criminalitatea organizată este o activitate ce își dorește să obțină profit, în principiu. De aceea, organizațiile de crimă organizată fac ce fac. Un studiu din partea institutului uh, care se numește Institutul Transcrime. Uh, acesta, acest studiu estimează profiturile anuale în Uniunea Europeană obținute din crimă organizată la 110 miliarde de euro, dar este o estimare conservatoare, aș spune eu. Uh, Oficiul ONU pentru droguri uh, și criminalitate consideră că la nivel global se ajunge la 3,6% din PIB-ul global uh, profituri făcute de criminalitate organizată. Aceste profituri sunt investite de grupurile de criminalitate organizate, fie pentru a-și extinde activitățile criminale sau pentru a infiltra din ce în ce mai mult economia legală, întreprinderi uh, legitime. Și tocmai de aceea criminalitatea organizată este o amenințare gravă și la adresa economiei europene. a confisca profiturile obținute de pe urma infracțiunilor este un mecanism uh, foarte eficient pentru a combate crima organizată și pentru a preveni. Însă, confiscarea beneficiilor uh, provenite de pe urma săvârșirii unor infracțiuni este un, o procedură complicată în practică. Infractorii Uh, încearcă să ascundă fluxurile uh, financiare și autoritățile de aplicare a legii um, cu greutate reușesc să dovedească uh, legătura între o infracțiune și profiturile pe care le-a generat. Pentru a răspunde la această provocare, regime, s-au creat um, sisteme juridice pentru a uh, Uh, confisca uh, aceste beneficii fără a fi nevoie de o condamnare. Și s-a întâmplat acest lucru în diferite jurisdicții și asta analizăm în documentul nostru. Abordarea de a crea astfel de sisteme uh, este diferită în ceea ce, la diferitele sisteme, însă ele răspund la aceeași problemă. Confiscarea bazată pe condamnare sau modelele uh, în acest sens nu oferă suficiente uh, instrumente autorităților pentru a uh, confisca procentaje satisfăcătoare din profiturile obținute de crimă organizată. Există estimări că în momentul de față confiscăm în Uniunea Europeană numai 1% aproximativ, bineînțeles, din uh, beneficiile obținute de criminalitatea organizată. Ce am făcut în analiza noastră? Am colectat informații privind diferitele modele existente în statele membre ale Uniunii Europene. Și în această analiză ne-am inspirat dintr-un ghid tipologic Um, dezvoltat de uh, rețeaua Carin în 2015. Există practic patru modele ce au fost uh, dezvoltate de această rețea. Și cl această clarificare, de fapt, uh, dorește numai să împartă în categoria abordările existente în statele membre. Um, și a fost o sursă de inspirație. Important însă este să știm este că modelele existente în statele membre sunt hibride, conțin elemente din diferitele tipologii. Avem modelul 1, și anume modelul clasic de confiscare ce nu se bazează pe o condamnare. Se aplică în momentul în care s-au lansat uh, proceduri penale împotriva unui suspect, însă nu este posibil pe baza um, probelor disponibile să se ajungă la o condamnare finală. Motive pentru asta pot fi uh, moar, decesul suspectului, sau um, faptul că el a fugit din țară și nu poate fi găsit sau faptul că uh, instanța consideră că persoana nu poate fi judecată pe motive de uh, vârstă, stare mentală um, și așa mai departe. Al doilea model este confiscarea extinsă. Se permite confiscarea unor active ce nu sunt legate direct de o infracțiune pentru care este adus în justiție suspectul. Ordinul de confiscare poate fi extins la alte proprietăți ale acelui așa acuzat. Apoi avem un model bazat pe procedurile in rem. Se acționează nu împotriva persoanei, ci împotriva activelor uh, în sine obținute prin um, conduită ilegală. Și ultimul model este un model prin care se face o comparație între proprietățile dobândite de persoana respectivă și veniturile declarate de respectiva persoană pentru a se identifica disparitățile posibile între cele două și nu trebuie neapărat stabilită o legătură sau o legătură indirectă mm, cu o infracțiune predicat. Așadar, care este cadrul juridic în vigoare legat de înghețarea și confiscarea activelor? Este vorba de o decizie a Consiliului prin care se instituie o rețea de oficii pentru uh, recuperarea activelor de care se ocupă în principiu autoritățile de aplicare a legii din uh, statele membre și care vine în sprijinul poliției, ajutând-o să uh, găsească urma activelor. Există directiva privind confiscările adoptată în 2014, care armonizează înghețarea și confiscarea, măsurile respective la nivelul întregii Uniunii Europene și menționam faptul că în curând va exista și un raport în legătură cu felul în care se transpune la nivelul statelor membre această directivă. Există și un nou regulament adoptat în decembrie 2018 care vizează situațiile transfrontaliere și vizează de asemenea recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare pusă în aplicare, executată, deci, în Uniunea Europeană. Perioada de transpunere pentru acest instrument relativ nou se încheie în uh, decembrie anul viitor, adică 2020. De curând s-a adoptat o directivă cu privire la accesul la informații financiare, o directivă care ajută foarte mult autoritățile de aplicare a legii, ajutându-le să identifice și să găsească urma acestor active, oferindu-le, de exemplu, acces direct la registrul conturilor băncilor centrale din fiecare stat membru. Și în acest caz, perioada de transpunere este încă în curs și se va încheia în luna august din anul 2021. Următorul slide Directiva privind confiscarea, adoptată în 2014, conține deja o serie întreagă de elemente care vizează confiscările care nu se bazează pe condamnări. Există o dispoziție, și aici o să intru puțin în detalii, o dispoziție cu privire la confiscarea clasică, ce nu se bazează pe o condamnare confiscare care nu se poate face pentru că o persoană este bolnavă sau a decedat, de exemplu. Există o dispoziție care vizează confiscarea extinsă într-o oarecare măsură. Avem dispoziții privitoare la confiscarea de la terți. Și această dispoziție ajută la punerea în aplicare a măsurilor de confiscare și este și o formă de garanție pentru alte modalități de gestionare a activelor. Articolul 4 e cel mai interesant, nu trebuie să-l citiți neapărat acum, veți primi oricum prezentarea dacă vă interesează subiectul. Dispoziția de la articolul 4 vizează confiscarea care nu se bazează pe o condamnare în modelul său clasic și necesită demararea procedurilor penale care nu pot fi duse la bun sfârșit pentru că persoana vizată fie se ascunde, fie a fugit, fie a decedat. În aceste situații, statele membre trebuie să aibă dispoziții clare în legislația lor națională pentru astfel de situații de uh, confiscări care nu se bazează pe o condamnare. Următorul slide, la articolul 5, directiva vizează măsurile de confiscare extinsă clasice, cu modelul clasic, identic, practic, celui pe care tocmai l-am prezentat, această dispoziție permite și chiar cere statelor membre să prevadă în legislațiile naționale posibilitatea extinderii confiscării și dincolo de activele uh, acuzatului, dacă ele se leagă de o infracțiune pe care acesta a, desfășurit-o, a, desfă, a efectuat-o, dacă într-adevăr, instanța s-a pronunțat că acele bunuri provin, într-adevăr, din activitățile infracționale ale făptașului, ale acuzatului. Apoi, în ce privește confiscările de la terți. Acestea nu se leagă de confiscarea clasică uh, care nu se bazează pe condamnare, nu e neapărat o alternativă la aceasta, ci vizează confiscarea de proprietate uh, în situația în care cel puțin această proprietate a fost transferată unui terț în scopul evitării confiscării. Următorul slide. Vedeți aici declarațiile comune ale Parlamentului European și Consiliului la momentul adoptării directivei privind confiscarea, S-a făcut atunci apel la Comisia Europeană să analizeze cât mai repede, ținând seama diferențele dintre tradițiile juridice și sistemele de drept din statele membre, fezabilitatea și posibilele avantaje ale introducerii unor noi reguli privitoare la confiscarea care nu se bazează pe o condamnare. Ce am făcut noi acum este tocmai un prim pas în această direcție, analizând situațiile din statele membre efectuând așadar o analiză factuală pe care vă prezentăm a situației din statele membre și a activităților pe care le-au întreprins acestea în acest domeniu între timp. Ce vedem noi din analiza aceasta? Sunt multe state membre, practic 25 de state membre, adică toate mai puțin Bulgaria, Irlanda și Regatul Unit, care se bazează în special pe modelul confiscării uh, care nu se bazează pe o condamnare clasică, adică o confiscare nu este posibilă pentru că persoana vizată, suspectul, se uh, sustrage. 27 de state membre au extins între timp uh, regimul confiscării, adică uh, 26, mai puțin Grecia și Irlanda. Există și state în care există proceduri în rem, care nu intră prea mult în explicații și în detalii, dar care vizează proprietatea, sau potrivit cărora se face pur și simplu o comparație între veniturile și proprietățile persoanei. Trei state membre se bazează doar pe aceste proceduri in rem, Bulgaria, Irlanda și Regatul Unit. Vedeți că există în statele membre tot felul de regimuri hibride, regimuri mixte. Cât privește modelul clasic foarte răspândit al confiscărilor ce nu se bazează pe condamnare, Mai sunt multe diferențe între statele membre în ceea ce privește conținutul acoperit de acest model. Sunt situații în unele state membre în care e vorba de boala unei, boala um, suspectului sau de faptul că acesta se sustrage procedurilor penale. Sunt alte state membre în care, uh, sunt unele state membre în care decesul făptașului este inclus, altele în care nu. Șapte state membre vizează situațiile de deces, boală sau sustragere. Două state membre, Danemarca și Grecia, acoperă toate situațiile legate de deces. Un stat membru, Germania, acoperă toate cazurile în care o condamnare nu mai este posibilă în baza unei proceduri penale și chiar în Germania a a intrat în vigoare recent un nou regim în materie de confiscare și un stat membru, România, acoperă doar cazurile de boală a suspectului sau acuzatului. Sunt așadar multe diferențe între statele membre, după cum puteți vedea. Putem așadar trage următoarea concluzie din analiza pe care am efectuat-o. se vede deja că armonizarea a sporit în urma adoptării directivei privind confiscarea, în ce privește, deci, confiscările care nu se bazează pe o condamnare, însă mai sunt numeroase diferențe importante între statele membre. Majoritatea acestora au mers mai departe decât uh, prevedeau cerințele minime pentru confiscarea ce nu se bazează pe o condamnare din directiva privind confiscările, dezvoltându-și mai mult decât prevedea directiva modelele proprii. Există dovezi că sistemele acestea de confiscări ce nu se bazează pe condamnare pot produce rezultate pozitive, însă lipsesc datele, număr necesar pentru a confirma definitiv această concluzie preliminară. Însă, s-a stabilit la nivelul statelor membre că aceste dispoziții respectă drepturile fundamentale, și niciunul dintre sistemele din statele membre cu privire la acest model nu a fost atacat cu succes în vreo instanță până în prezent. Cam atât din partea noastră, acesta a fost uh, raportul nostru și așteptăm cu interes dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Stigăl, șefă de unitate, care vă ocupați de politică în materie de criminalitate organizată și droguri în uh, direcția pentru afaceri interne. În, pentru prezentarea aceasta vă mulțumesc pentru măsura aceasta de confiscare ce nu se bazează pe condamnare în Uniunea Europeană și acum putem deschide dezbaterea pentru aceia care doresc să intervină. Începem cu vicepreședintele nostru, domnul Radev. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să mulțumesc foarte mult Comisiei Europene pentru prezentarea acestui document noi uh, în Parlamentul European am făcut de multe ori apel pentru adoptarea unor reguli care să ne permită un cadru legislativ adecvat pentru confiscarea bunurilor dobândite ilegal. Confiscarea bunurilor provenind din uh, infracțiuni este un element esențial în combaterea mm, criminalității organizate. Trebuie să nu uităm că 99% din veniturile infractorilor nu sunt confiscate. Însă, recunoașterea reciprocă și regulamentul privitor la uh, recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare și indisponibilizare a reprezentat o lovitură puternică uh, grupărilor, uh, dată grupărilor infracționale, iar acum statele membre vor avea posibilitatea de a aplica și măsuri de confiscare extinsă confiscând așadar bunurile unor terți. Desigur, documentul Comisiei arată clar că regulile din statele membre diferă foarte mult de la un stat la altul, însă vedem că există și reforme importante care s-au întreprins în statele membre și care conduc la introducerea unor măsuri de confiscare care nu se bazează pe condamnare de tip 4 aceste proceduri care se, se trebuie desigur bazate, eh, combinate și cu eh, garanții de respectare a drepturilor fundamentale și a drepturilor omului. La noi în Bulgaria există astfel de măsuri de tip 4 care au produs rezultate foarte bune în ultimii ani și aș vrea să întreb Comisia care vor fi următoarele măsuri întreprinse pentru armonizare sporită a acestor reguli. Și de asemenea, care este rolul acestui tip de confiscări în cadrul unei reforme viitoare, unei reforme legislative viitoare? Mulțumesc. Doamna Zipel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că este încă un subiect foarte spinos acesta, și anume, pe de-o parte, mulți cetățeni nu înțeleg de ce uneori infractorii sunt condamnați, dar au posibilitatea să-și păstreze toate câștigurile obținute din uh, activitățile lor ilegale. Pe de altă parte, însă, când vorbim despre o confiscare care nu se bazează pe o condamnare, cum putem face ca nu cumva măsurile acestea să nu meargă prea departe? Și aici Comisia vorbea de un sistem puternic, robust de respectarea drepturilor fundamentale. Cred că acest sistem este soluția. Pe de altă parte, confiscarea este o problemă. Însă mai e o problemă. Ce se va întâmpla cu bunurile, cu proprietățile confiscate? Din ce știu eu, statele membre acționează foarte diferit la acest capitol. Nu știu dacă are comisia o imagine de ansamblu. Fie banii respectivi se întorc la bugetul autorității ai statului, fie bunurile respective pot fi folosite în alte scopuri. Există vreo informație, se știe care ar fi, s-a ajuns la vreo concluzie în legătură cu ce ar fi, ce ar fi util de făcut? Mulțumesc, doamna Strugaru. Very much, Chair, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș vrea să-i mulțumesc foarte mult uh, reprezentantei Comisiei pentru această prezentare. Aștept cu mult interes raportul cu mai multe date privitoare la situația curentă în statele membre, pentru că ne lipsesc datele, ăsta este adevărul. Ne lipsesc informațiile și o analiză mai aprofundată ar fi necesară, ținând seama de faptul că avem circa 110 miliarde de euro anual, din care numai 1,1% sunt cu adevărat recuperați. Mă bucură faptul că Comisia s-a referit la Directiva 42, care e un pas important înainte, dar aș vrea să mai subliniez și faptul că avem opinii foarte diferite aici în Parlament în legătură cu importanța confiscării care nu se bazează pe o condamnare. Articolul 5 inițial din Directiva 42 a fost până la urmă înlocuit, practic, concret, cu o altă dispoziție mult mai slabă, care practic permitea acest tip de confiscare numai într-un număr foarte limitat de cazuri. Și întrebarea mea și și recomandarea mea în același timp pentru comisiei este următoarea – n-ar fi posibil să fim mai preciși și mai uh, îndrăzneți, mai curajoși în acest domeniu, pentru că majoritatea statelor membre aplică modelul clasic. De exemplu, în țara mea, România, se aplică doar parțial chiar și primul model legat de confiscarea care nu se bazează pe condamnare. Când ne uităm la ce face Bulgaria, care are o, a pus în aplicare cu succes uh, aceste măsuri de confiscare ce nu se bazează pe condamnare, folosind chiar răsturnarea sarcinii probei. Când analizăm țări cum ar fi Italia sau Germania, care fac o combinație de succes între modelele 1, 2, 3 și 4 prezentate aici, mă întreb dacă după acest raport pe care l-am primit sau pe care îl vom primi în curând la sfârșitul lui octombrie, începutul lui anului viitor, eventual de la Comisie. Vom fi deci atunci în măsură oare să consolidăm pe de o parte cadrul pentru măsurile de confiscare clasice sau, și în același timp să propunem măsuri mai ferme și mai clare, astfel încât aceste măsuri de confiscare ce nu se bazează pe condamnare chiar să poată avea loc. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi avea și eu un cuvânt de spus uh, pe această temă la sfârșitul intervențiilor. Cu, ca, cu acestea se încheie lista celor care au dorit să-și folosească timpul de vorbire, dar acum dau cuvântul doamnei Stric. We, uh, as a Greens, we fully support the... Mulțumesc, domnule președinte. Noi, Verzii, sprijinim ideea că infractorii nu trebuie să poată profita de pe urma faptelor lor și mulțumesc foarte mult Comisiei pentru uh, rezumatul pe care l-a făcut cu privire la diversele practici din sistemele naționale din statele membre. Constatăm că sunt foarte multe diferențe. Mai trebuie însă să ne gândim dacă e nevoie de legislație adițională de la nivel european în ceea ce privește aceste tipuri de confiscări, pe lângă ceea ce avem deja. Și cred că rezumatul făcut de reprezentanta Comisiei reprezintă un fundament foarte bun pentru discuția noastră. Sincer să fiu, grupul meu uh, este sceptic în ceea ce privește crearea de noi motive, noi temeiuri pentru confiscare fără o condamnare. Uh, ne putem pune întrebarea dacă este oare chiar uh, responsabil să facem așa ceva, chiar și dacă există garanții procedurale. Însă cred că cea mai importantă garanție procedurală este că există o astfel de condamnare, că s-a desfășurat uh, o acțiune penală cu toate garanțiile procedurale relevante. Altfel, articolul 6 din Convenție sau articolul 47 din Cartea noastră, dreptul la un uh, proces just, toate aceste aspecte ar putea să fie amenințate. Trebuie să mai discutăm aceste chestiuni și așteptăm cu nerăbdare raportul care va veni în octombrie cu privire la directiva 2042 și uh, Mulțumim pentru informațiile prezentate acum. Acum urmează doamna Ce aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult Comisiei pentru prezentare, o, o prezentare la obiect a acestui subiect. Eu sunt uh, italiană și din experiență personală știu foarte bine cât de important este să fie lovite organizațiile criminale acolo unde afectează cel mai mult tocmai interesele economice profiturile și resursele necesare pentru ca ele să poată funcționa trebuie uh, să li se ia și în același timp trebuie să se uh, elimine avantajele uh, pe care le-ar putea oferi acestora economia ilegală. Am auzit astăzi de faptul că se recuperează numai 1,1% din patrimoniile dobândite prin activități ilegale. Din această perspectivă, așadar, fără îndoială, confiscările fără condamnare poate să se, se, pot să se dovedească fundamentale pentru a combate uh, criminalitatea organizată scoțându-i, eliminându-i posibilitatea ca de a dobândi astfel de bunuri ilegale, de a se folosi de ele. Există diferențe mari între statele membre, s-a spus, și tocmai acestea sunt uh, speculate de organizațiile de criminale în interese proprii. Asta în ciuda evoluțiilor legislaturii, uh, legislației europene, inclusiv regula, regulamentul care prevede recunoașterea reciprocă a ordinelor de uh, confiscare adoptat în 2018. Așadar, cred eu, trebuie ca raportul prezentat astăzi să permită găsirea unui numitor comun pentru a se identifica cea mai potrivită măsură care să reprezintă care, măsura aceasta a confiscării fără condamnare. Comisia a făcut o analiză atentă a sistemelor diferite, s-a referit și la sistemul din Italia în materie de confiscare uh, a bunurilor uh, mafiei ar, care ar putea să reprezintă chiar un punct de referință cu, desigur, uh, drept, respectarea drepturilor fundamentale. Acestea sunt elementele puternice ale sistemului din Italia, astfel încât să se uh, garanteze, pe de-o parte, soliditatea uh, măsurilor de confiscare și uh, indisponibilizare, cât și, pe de altă parte, garanțiile procedurale din cadrul unui proces penal obișnuit. Modelul acesta trebuie avut în vedere printre și, desigur, modelul italian alături de altele, un, un, un, trebuie să fie considerat ca un efort pentru adoptarea unor măsuri cât mai eficiente ce să poată permită combaterea prin uh, confiscarea uh, bunurilor uh, organizațiile criminale uh, internaționale. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru ceea ce ne-a prezentat și aștept cu interes raportul care ne va fi prezentat și cu siguranță voi contribui și eu uh, la îmbunătățirea legislației europene pentru combaterea acestui fenomen. Mind before... Mulțumesc, doamnă Chinici. Aș dori să vă rog aminte că DG Home, comisia, poate să vină cu o replică, dar întâi și întâi vreau să vă spun că am avut o discuție îndelungată mai devreme cu privire la prioritățile libe. Am putut sublinia în cadrul acestui schimb de opinii cât de importantă este munca noastră în ceea ce privește dreptul penal. Noi suntem legiuitori aici, suntem o instituție care dă legi și Libe joacă un rol crucial în acest context, pentru că Odinioară, aceste domenii vizau doar competențele naționale. Dreptul penal uh, era de strictă competență națională și când am adoptat uh, directiva 2014-42 care vizează armonizarea înghețării și confiscării uh, veniturilor din infracționalitate organizată, am, am avut astfel o influență în domeniul dreptului penal. De asemenea, i-am dat comisiei datoria de a raporta cu precizie cu privire la confiscarea proprietăților care provin din uh, activități criminale, chiar și în lipsa unei condamnări. Și în acest context sunt vizate confiscările despre care tot discutăm aici, inclusiv măsurile civile și administrative. În așa fel încât să putem avea un uh, o imagine de ansamblu asupra, și asupra chestiunilor care țin de confiscările in rem, care nu vizează persoanele, ci proprietățile, bunurile vizate. În acest sens, am constatat că sunt foarte multe standarde în uh, sistemele legale ale diverselor state membre și acest, această diversitate duce la reale probleme în momentul în care e nevoie de o armonizare. Aceasta este provocarea cu care se va confrunta comisia noastră în viitorul apropiat. Din cauza aceasta au apărut diverse um, chestiuni constituționale care au fost aduse în fața curților, în fața tribunalelor, pentru că, există, pentru că există o foarte mare variabilitate a acestor standarde juridice în ceea ce privește confiscările, confiscările în rem, confiscările prin prevederi administrative sau civile. În fine, toate acestea fiind spuse, aș dori să dau cuvântul din nou comisiei pentru câteva comentarii adiționale, după, în replică, în așa fel încât să concluzionăm acest punct, ca să putem trece la următorul. Aveți cuvântul, comisia, doamna Stingel. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru interesul manifestat față de acest document și vă mulțumesc și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Am să încerc să răspund în măsura posibilităților. În ceea ce privește calendarul, Decizia cu privire la când va fi uh, lansat noul raport îi revine noi comisii. Mă aștept la trimestrul 1 sau trimestrul 2 de anul viitor. Mi se pare că este un calendar realist, dar rămâne la decizia Rămâne la atitudinea noi comisii. La fel și în ceea ce privește viitoarele documente legislative, viitoarele propuneri legislative care se vor face. Noi acum am încercat să furnizăm un fundament cu date, informații, care să informeze viitoarele decizii în acest domeniu. În ceea ce privește utilizarea activelor, vreau să vă atenționez că directiva actuală, directiva 42, care vizează confiscarea, încurajează statele membre să se gândească la o utilizare posibil socială a acestor active confiscate. Noi am realizat un studiu, de fapt, în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei și am constatat că sunt mai multe state membre uh, care au astfel de prevedere în sistemul lor juridic cu privire la utilizarea socială a activelor confiscate. Directiva nu conține obligații în acest sens, ci încurajează statele membre să ia în vedere această posibilitate. Vreau să mai subliniez faptul că transpunerea de către statele membre a directivei în legislația națională încă este departe de a fi ideală. Am lansat deja trei proceduri de infringement împotriva statelor membre pentru necomunicarea uh, actului de transpunere. Avem proceduri împotriva Luxemburgul, Bulgariei și României. Mai avem încă de lucru, deci, în ceea ce privește transpunerea acestei directive de către statele membre. Și sunt de acord cu comentariile făcute vis-a-vis -vis de drepturile fundamentale orice regim al confiscării, mai ales în cazul în care lipsește o condamnare, trebuie să găsească un echilibru just între drepturile fundamentale și nevoile de a priva uh, infractorii de veniturile lor. Mulțumesc, doamnă Stigl, mulțumesc deocamdată. Așteptăm să vedem care sunt următorii pași pe care îi va face Comisia von der Leyen. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. și trebuie să terminăm la ora 18 ca să trecem la voturi. Cu siguranță, la ora 18 vor mai veni mulți alți membri în sală, deci să nu uităm acest lucru. Haideți să ne încadrăm în timp cu următorul subiect de părere de zi. Următorul punct se referă la poliția de frontieră și gardul de coastă, documente false și autentice online, sistemul FADO și abrogarea acțiunii comune a Consiliului cu numărul 98 per 700 din Consiliul JAI. Este un proiect de raport cu privire la sistemul FADO, care este un element din EBCG. Însă s-a hotărât să se separe acest subiect de regulamentul principal EBCG și acum raportoarea noastră este doamna Mețola. Ea va avea cuvântul întâi și întâi și apoi vom uh, asculta opiniile raportorului din Doamna Roberta Mețola, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi începem procesul legislativ cu privire la sistemul FADO, documente false și autentice online. Este ultimul pas înainte de finalizarea reformei EBCG Frontex. Aproape că am terminat acest proces la finalul mandatului anterior și le mulțumesc foarte mult tuturor colegilor mei care au fost implicați în acel mandat, în acest dosar, în acest proces și cu care am lucrat îndeaproape. Abordarea mea din raportul meu uh, cu privire la FADO este îmbunătățirea sistemului și, în același timp, clarificarea utilizării datelor personale și creșterea implicării Parlamentului European în acest sistem FADO. Eu personal am fost de părere că trebuie să clarificăm ce se înțelege prin procesarea datelor personale de către Frontex. Articolul 5. Amenamentele mele clarifică faptul că fado nu va, nu va fi utilizat niciodată pentru identificarea vreunui, vreunei persoane prin datele personale limitate care sunt introduse în acest sistem. Deci, datele personale din FADO vor fi utilizate doar, doar pentru a clarifica cum ar trebui să arate documentele autentice și cum ar trebui să arate um, trăsăturile de securitate și să se identifice, deci, uh, documentele falsificate și cum, uh, care sunt caracteristicile acestor documente falsificate. De asemenea, doresc să consolidez rolul Parlamentului European în, în întregul sistem. Sugerez schimbarea anumitor acte de punere în aplicare în acte delegate deoarece eu cred cu tărie că Parlamentul European ar trebui să fie implicat în momentul în care Comisia vine cu propunerile sale în ceea ce privește specificațiile tehnice ale FADO și în ceea ce privește procedurile de control și de verificare pentru acest sistem. Odată ce suntem 100% încrezători că FADO funcționează așa cum trebuie, atunci cred că cei care au acces la acest sistem devin uh, Uh, secundari, pentru că aici eu propun și niște schimbări în articolele relevante. Am ascultat îngrijorările menționate de colegii din celelalte grupuri politice, mai ales în ceea ce privește domeniul de aplicare, sfera de aplicare a acestui regulament. Ei mi-au spus că sunt îngrijorați că sfera de aplicare este mult prea mare, mult prea largă. Dar nu cred că este o idee foarte bună să mergem înainte cu o listă exhaustivă de documente. Eu am propus anumite amendamente să uh, Limităm uh, înțelesul acordat uh, sintagmei de alte documente oficiale uh, um, conexe. Deci e vorba de documente care țin de reședință, de călătorie sau documente de identitate care sunt emise de statele membre. Astfel, doar documentul sursă va fi adăugat în fadă, doar documentele relevante. De asemenea, am venit cu amendamente prin care se clarifică rolul Frontex. Și de asemenea, mai propun un articol nou, separat, care detaliază și mai mult responsabilitățile agenției Frontex. Una dintre aceste responsabilități va fi să încarce toată informația pe care o uh, trimite statul membru. Astfel, informația încărcată în sistem va fi uniformă, pentru că este făcută de către o singură entitate, de către Frontex. Nu în ultimul rând, vreau să mă asigur că Frontex oferă asistența în timp, aproape în timp real uh, statelor membre pentru detectarea și identificarea documentelor contrafăcute. Acest lucru va fi esențial pentru a identifica mai bine aceste documente falsificate. Frontex deja are experti- experiență în acest domeniu și cred că este important ca toate statele membre să poată maximiza potențialul acestei experiențe care există la nivelul Frontex. Aștept să lucrez îndeaproape cu toți raportorii din umbră și sperăm să terminăm acest proces în cadrul președinției finlandeze și aș dori să-i mulțumesc președinției finlandeze precum și comisiei pentru cooperarea excelentă de care a dat dovadă până în prezent. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mețola! Acum să ascultăm pe raportorii în umbră. Începem cu doamna Caliurand, de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este un document nou. Deci, pentru început, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat deja pe acest dosar în Parlamentul anterior. Și aș dori să-i mulțumesc și doamnei raportoare, doamna Metzola, care a lucrat pe proiectul de raport. Am studiat îndeaproape propunerea dumneavoastră de raport și trebuie să recunosc faptul că textul este mult mai bun comparat cu cel pe care l-am avut la prima întâlnire cu Comisia, cu Consiliul și cu raportorii în umbră. Nu pun sub semnul întrebării sistemul FADO. El este important și este important să îi asigurăm continuitatea. Însă, totuși, am anumite îngrijorări. Nu vreau să intru în detalii de formulare, am să vi le trimit uh, când se cuvine, dar totuși vreau să subliniez câteva aspecte problematice. În primul și în primul rând, unul pe care ați menționat și dumneavoastră, să se includă date, problema includerii datelor personale. Este dificil să vedem uh, de ce sunt necesare datele personale aici. Este încurajator să vedem că raportarea a da-, adăugat în text principii de minimalizare, minimalizare a datei și de anonimizare a datelor din text. Însă constat că e nevoie de mai multă claritate și de o formulare mult mai tare. Să spunem că datele personale nu ar trebui să fie incluse în sistemul FADO. O a doua îngrijorare se referă la punctul de acces. Recunosc eforturile, eforturile făcute de dumneavoastră, textul este mai bun, dar totuși trebuie să înțelegem că sunt foarte multe niveluri diferite, sunt atât de multe puncte de acces posibile. Trebuie să mai lucrăm pe această chestiune ca să clarificăm lucrurile cât mai bine. Iar, nu în ultimul rând, chestiunea documentelor. Lista ne, non-exhaustivă. Vă rog să aveți încredere în mine, statele membre pot emite sute de documente oficiale posibile. Poate că totuși ar trebui să ne mai gândim la o listă exhaustivă de documente oficiale. Cred totuși că este esențial să avem claritate vis-a-vis -vis de ce trebuie să furnizeze statele membre, ce obligația au statele membre. Acestea fiind spuse, vă stau la dispoziție, doamna raportor, și aștept cu nerăbdare să cooperăm cât mai bine. Vă mulțumesc. Da, doamna Calioranda, așa merg lucrurile, mulțumesc. Are cuvântul domnul Tudorache din partea Riniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnei Mețola pentru un prim proiect de raport foarte bun. După cum a spus și colega mea, și eu consider că raportul abordează câteva dintre îngrijorările pe care le, le-am exprimat noi înainte. În primul rând, sfera de aplicare. Aici noi am dorit mai multă claritate în ceea ce privește definiția FADO față de definiția din uh, primul uh, document pe care l-am analizat. Există o referință în text la specimene și ce face FADO de fapt pentru a stoca specimenele documente. Mi se pare că este o adiție salutară, deci ne place direcția în care merge textul, mai le- și în ceea ce privește datele personale. Și noi eram foarte îngrijorați că uh, dacă nu este foarte clar ce stochează sistemul, vor fi probleme și vor fi anumite îndoieli cu privire la cât de mult trebuie să reglementăm uh, regimul datelor personale în acest context. Cred că direcția în care merge raportoarea ne ajută să înțelegem mai bine care este utilizarea datelor personale în acest context și cum sunt ele stocate. Deci salut adăugirile făcute de raportoare. Cel puțin în mod preliminar, aceasta este poziția mea pe această temă. Nu în ultimul rând, articolul amendamentul 80D, nu vreau să intru în detaliu cu privire la formulare și la text propriu-zis, dar felul în care sunt uh, prezentate obligațiile agenției acum în text este o direcție care mi se pare foarte bună. Și aș dori să văd ceva asemănător și în ceea ce privește obligațiile statelor membre, în ceea ce privește obligația lor de a alimenta sistemul cu informații și alte părți, de exemplu operatorii aerieni sau alți operatori, trebuie să fie foarte clar în cadrul juridic care sunt obligațiile și care sunt responsabilitățile pentru toate părțile interesate, toate părțile care au acces la el. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tudorache. Și acum Euh, doamna Bricmo, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Mețola, pe, um, pentru munca depusă, precum și mulțumesc și secretariatului Comisiei. Avem câteva opinii diferite față de propunerea uh, Consiliului. Uh, unele dintre propunerile noastre au fost preluate. Vă mulțumesc. Rămân unele întrebări referitor la faptul că această bază de date ar urma să fie la Frontex și nu la Europol. Uh, mai ales că Europol se ocupă de cooperarea um, polițienească. Um, am auzit, am ascultat argumentele Consiliului privind temeiul juridic, dar vom fi foarte atenți și la transferul misiunilor sau competențelor de la o agenție la alta, mai ales înspre Frontex. O altă parte din uh, propunere se referă la un element menționat și de uh, colega mea, datele personale. Am dorit să fie expus explicit că sunt excluse datele personale. Vom depune un amendament în acest sens. Și de asemenea am dorit garanții de clarificare în ceea ce privește diferitele niveluri de acces la baza de date. Acest lucru a fost prevăzut în propunere. Um, Salutăm oricum această clarificare uh, și în ceea ce privește actele delegate și de punere în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc! Verzi, i-am ascultat. IDE, doamna Tardino. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc doamnei Mețola pentru munca depusă pe fond, uh, acest raport poate fi considerat un punct de pornire foarte bun. Sunt numeroase propunerile noi ale raportoarei, însă îmi rezerv dreptul de a le analiza mai în profunzime. Trecerea de la Comisie la Frontex a sistemului FADO poate fi considerată, poate fi privită cu ochi buni din punctul nostru de vedere. De asemenea, este important din punct de vedere instituțional Um, să se facă corect alegerea între actele delegate și cele de punere în aplicare. Suntem de acord cu metoda în principiu, dar aș prefera actele delegate numai pentru acele chestiuni care sunt cu adevărat tehnice, restul să se folosească actele de punere în aplicare, de exemplu ce privește amendamentul 32. Aș dori de asemenea să reiterez faptul că acest uh, raport este un bun punct de pornire. Mulțumesc! Retine la palabra señor Acum are cuvântul domnul Bușade. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul și în primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei raportoare pentru munca din ultimele săptămâni, pentru modificarea propunerii inițiale. Pe de o parte, cred că ar fi util să clarificăm în ce măsură au statele membre anumite obligații pentru includerea de date în sistemul FADO. Și dacă există această obligație, atunci să se identifice exact, exact care este organul în statul membru care va avea relație directă cu uh, sistemul FADO. Pe de altă parte, s-a inclus o referință la acte delegate, atât pentru specificațiile tehnice, cât și pentru procesele de verificare a datelor stocate. Cred că raportoarea în intervenția sa a clarificat uh, ceea ce vreau eu să întreb de fapt. Aș vrea totuși să insist pentru mai multă claritate aici. Care sunt motivele? E vorba de îmbunătățirea operativității sau pur și simplu o dorință politică de a implica Parlamentul mai mult? Pentru că dacă răspunsul este cel al doilea, atunci eu aș spune că este mai util să ne uh, băgăm acolo unde chiar avem o relevanță, nu să ne implicăm atât de mult în chestiuni foarte, foarte tehnice, cum este aceasta. Și, de asemenea, aș dori să menționez restrângerea la accesul la anumite documente, documente care fac obiectul unei uh, anchete în curs și accesul la astfel de documente ar putea să uh, prejudicieze eforturile autorităților, dacă este un acces prea larg. Recunosc faptul că dacă vom face cu toții eforturi, vom ajunge la un acord uh, satisfăcător pe această temă. Mulțumesc. Și acum pentru GUE, doamna Rego, îmi cer scuze, n-am văzut-o în sală. Nu este în sală și având în vedere că am terminat uh, cu uh, toate aceste intervenții, sugerez să trecem din nou la doamna raportor, doamna Mețola. Doamna Mețola, aveți cuvântul. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care um, au avut intervenții optimiste, unele mai um, precaute, altele mai puțin. Am luat notă de toate și le voi lua în considerare. Mă voi asigura că toate birourile sunt informate și că uh, sunteți informați cu privire la amendamente, că veți avea timp suficient uh, Uh, la dispoziție pentru a uh, putea ajunge împreună la o poziție care să ne permită să votăm acest raport. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Metzola, pentru raportul dumneavoastră, pentru efortul dumneavoastră și pentru sprijinul pe care l-ați adunat uh, în, jur... în favoarea raportului dumneavoastră. Termenul pentru depunerea amendamentelor este pe 15 uh, octombrie la prânz. Deci, 15 octombrie pentru amendamente. Cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și urmează votul. Acesta însă este prevăzut la ora 18, deci mai sunt câteva minute vă sugerez să facem o pauză foarte scurtă și vă rog să vă asigurați cu toții că aveți cartelele de vot electronic la dumneavoastră, pentru că votul va începe în câteva minute. we go. Now we go. Good evening, you all. And be welcome back. Bună seara tuturor și bine ați revenit, unii dintre dumneavoastră, unii dintre noi am fost aici toată ziua, am lucrat la grupul de supraveghere pentru Europol, iar apoi reuniunea Comisiei Libe, începând cu 14.30. Deci, iată-ne patru ore mai târziu aproape ajungem la vot. Am extins timpul de vot pentru și am amânat puțin timpul de vot astfel sau ora începerii pentru a ne asigura că cei care nu aveau cartelele de vot să aibă timp să meargă să le ia sau să se asigure că le este adusă cartela de vot și că sunt, ne-am asigurat și că toate grupurile politice sunt reprezentate. Am reușit, deci să începem. Aș vrea să anunț că vom că avem de votat 10 dosare. Um, toate intră sub uh, în categoria dosare pendinte um, de, deci care, pe care le-am moștenit, să spun așa, după, de la mandatul precedent. Uh, Um, deci am lucrat deja la aceste dosare și um, coordonatorii au decis că nu se dorește ca comisia să o ia de la capăt cu aceste dosare. Din potrivă, luăm decizia să reabordăm aceste dosare uh, din această categorie de dosare pendinte și să continuăm uh, munca uh, la ele și trebuie să le votăm unul câte unul. Conform regulamentului de procedură, articolul 71, avem nevoie de o majoritate calificată pentru a face asta. Deci pentru a ne asigura că promovăm dosarele pe care le votasem în mandatul trecut al Parlamentului European în așa numită primă lectură, astfel încât să începem uh, negocierile pentru un uh, Uh, articol, uh, pentru un acord uh, timpuriu, una doar lectură. Asta înseamnă pentru cei noi în Comisia Libe, vă spun că suntem 68 de membri în total în această comisie, asta înseamnă că avem nevoie de 35 de voturi pentru, pentru a reuși să continuăm cu aceste dosare. 35 de voturi. Tocmai de aceea am dorit să ne asigurăm că toate grupurile politice sunt prezente și gata de vot. Avem nevoie de 35 de voturi pentru și vom începe cu procedura de vot. Începem cu reintroducerea temporară a controalelor la frontieră, la frontierele interne. Votăm decizia de a intra în, um, de a iniția negocieri interinstituționale și componența echipei de negociere. Este raportul doamnei Fayon, S-a deschis votul. We, we had a problem with S&D and now we have an S&D too, too many. We have one... Avem un vot în plus de la SND. Acum e în regulă. Bun, putem închide votul. Și da, avem 43 de voturi pentru. 11 abțineri, 12 voturi împotrivă. Se adoptă cu majoritate calificată. Regulamentul VIS. Raportor, colegul Paul Orangel. Continuăm cu votul. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. Da. 53 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 8 abțineri. Felicitări, domnule uh, Rangel. Și o felicităm și pe doamna Fayon pentru raportul său adoptat cu majoritate calificată. Următorul punct, stati... instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării, programul Pericles 4 pentru 2021-2027. Mă scuzați, spune președintele am scăpat, am, am sărit un punct. Uh, statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale. Raportor aici este Ian Christoph Etian. Votăm acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări raportorului. Continuăm la cel pe care l-am menționat inițial, Pericles, al patrulea program, raportor Claire Daly. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și aici, uh, majoritate calificată. Trecem la următorul instituirea programului Drepturi și Valori, un dosar ce ține de cadrul financiar multianual. Raportoare Alice Cunche, votăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări uh, raportorilor raportorilor ai căror uh, rapoarte sunt adoptate. Apoi, instituirea Fondului pentru Azil și Migrație. Raportor, raportoare colega Miriam Dali. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări! Trecem la instituirea ca parte a Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vizelor. Um, raportoare doamna Fayon s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Iar apoi, instituirea fondului pentru securitate internă. Raportoare colega Monica Holmeier. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu majoritate calificată. Felicitări, doamnă Holmeier! Continuăm cu prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist. Raportor, domnul Patrick Iachi. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări raportorului. Și apoi lista statelor terțe, ai căror resortisanți trebuie să uh, dețină o viză uh, și a statelor um, care, care au o derogare, uh, respectiv Kosovo. Raportoare, doamna Faiun, și s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări tuturor raportorilor pentru aceste dosare care acum uh, vor putea fi uh, uh, obiectul unor negocieri și a unui acord într-o a doua lectură. O seară bună tuturor!